Ok, Jackie, we'll start. Foarte bine, Jackie, vom începe. Frank, ai cuvântul. Eurocontrol. Bună ziua. Bună ziua tuturor. Mulțumesc pentru faptul că mi-ați oferit mie, în calitate de director general și Eurocontrolului, oportunitatea de a discuta cu dumneavoastră despre starea actuală de fapt, din punctul nostru de vedere, în ceea ce privește gestiunea traficului aerian în Europa, vom discuta de asemenea și care este viitorul Eurocontrol. Voi încerca să fiu succint. După aceea vom putea interacționa și voi putea răspunde la întrebări. Eurocontrol sprijină foarte tare din totdeauna cerul unic european, SES. Am lucrat foarte mult ca să îl facem realitate. Considerăm că el reprezintă viitorul în gestiunea traficului aerian. Nu există o altă alternativă. Iar acest lucru nu numai pentru cele 28 de state membre UE, ci și pentru întregul Eurocontrol, care în curând va avea 40 de state, în moment, de state membre, în momentul în care va adera și George la 1 ianuarie 2015. Un element cheie în SES a fost numirea noastră, Eurocontrol, pe postul de manager al rețelei. Am jucat astfel un rol mult mai proactiv în reducerea întârzierilor și avem rezultate. Avem într-adevăr rezultate. Am redus în mod semnificativ costurile și astfel am putut contribui la țintele uh, de performanță pentru perioada RP12. Am contribuit așadar prorata la aceste ținte de eficiență a cheltuielilor. Dacă toată lumea ar proceda la fel, dacă toate statele membre ar face la fel, dacă toate, tot furnizorii de servicii de navigație aeriană ar face la fel, atunci chiar am reușit să atingem aceste ținte. Eu nu spun că a fost ușor pentru Eurocontrol să atingă aceste obiective, însă noi credem că se poate face. Acesta este mesajul nostru. Acum studiem cum putem ajuta furnizorii de servicii de navigație aeriană din statele membre să-și reducă cheltuielile, folosind de pildă anumite servicii la nivel regional sau servicii centralizate la nivel central. Sunt sigur că știți cu toții de această inițiativă, ce am făcut cu statele membre, cu aeroporturile, cu sectorul militar, cu coordonatorii sloturilor aeriene în ultimele 12 luni. Pe scurt, avem un număr mic de servicii de suport pentru gestionarea traficului aerian, doar 9. Noi propunem o metodă prin care acestea pot fi puse în practică mai eficient, la un cost mai scăzut, centralizându-le. Centralizarea nu înseamnă însă că punem totul la Eurocontrol. Nu, le deschidem în schimb, competiții. Să vă dau un exemplu. Avem noul CESAR, adică cercetarea în domeniul gestiunii traficului aerian în cerul unic european. Se bazează pe traiectoriile 4D. Aeronavă își planifică ruta, determină unde și la ce înălțime se va localiza în fiecare moment. Aceste informații sunt apoi distribuite cu toată lumea. Și tocmai actul acesta de distribuire al informațiilor este cel mai important în gestiunea traficului aerian. Este vorba de un serviciu unic pentru planificarea și descrierea traiectoriei. El va face ca informațiile să fie complet coerente și compatibile și de asemenea este și mai ieftin și mai rapid de pus în practică în comparație cu a face asta de 40 de ori în fiecare stat în parte sau în cele 82 de centre de um, control aerian, dacă luăm în considerare și centrele militare. Astfel încercăm să ajutăm și mediul, deoarece una dintre țintele noastre să, este să reducem emisiile și combustibilul utilizat. Ne-am concentrat eforturile pe serviciile de date, deoarece considerăm că aici are cel mai mult sens abordarea centralizată. De fapt, în toate întâlnirile, discuțiile și atelierele noastre cu privire la acest subiect din ultimele 12 luni, s-a ajuns la un acord larg cu privire la logica de bază a acestui concept. Trebuie să spun, Comisia Europeană ne sprijină foarte mult și voi reveni la acest uh, aspect și la SES2 un pic mai încolo. Care este starea actuală? Ei bine, am dezvoltat conceptele de operare pentru fiecare dintre respectivele servicii centralizate. Am organizat mai mult de 20 de ateliere cu toate părțile interesate. Am apelat la o companie independentă să ne evalueze analiza de costuri și beneficii pentru serviciile centralizate. Ei ne-au spus că estimările noastre sunt cam conservatoare. Ne-au spus că beneficiile nete este probabil să fie mai mari decât cele 1,5 până la 2 miliarde de euro pe care le estimaserăm noi pentru o perioadă de 10 ani după începutul, după punerea în practică a serviciilor centralizate. Acum ne consultăm cu statele membre ca să primim acordul lor pentru următorii pași. Discutăm de asemenea și cu Comisia Europeană ca să vedem de ce fonduri UE ne putem folosi ca să obținem beneficiile cât mai repede posibil. Ca să fie foarte clar aici, le-am cerut statelor membre acordul ca să continuăm inițiativa serviciilor centralizate pe propriul nostru buget de la Eurocontrol. Resursele noastre sunt însă limitate și contribuim prorata, așadar că ne-ar lua câțiva ani în plus ca să obținem rezultate, iar asta în mod clar nu este ideal. Așadar, avem nevoie de sprijin din partea tente. Care sunt beneficiile conceptului nostru? Am menționat eficiența. Iar aici nu este vorba doar de costuri, ci și de eficiență operațională, de creșterea capacității, precum și sporirea siguranței. Toate acestea sunt vești bune, um, cu atât mai mult cu cât țintele pentru a doua perioadă de referințe sunt în curs de finalizare la ora actuală. Furnizorii de servicii de navigație aeriană au nevoie de tot ajutorul posibil pentru atingerea acestor obiective și suntem convinși că le va fi greu să le atingă în mod izolat la nivel național. Credem că serviciile centralizate pot juca un rol fundamental în reducerea uh, costurilor de infrastructură. Știu că multă lume, mai ales liniile aeriene, așteaptă ca SESAR să producă cu adevărat rezultate după mulți ani de dezvoltare. Ei bine, serviciile centralizate folosesc anumite rezultate ale SESAR iar dacă acestea pot fi puse în practică în mod coerent, atunci întreg programul va avea de câștigat. Mai mult decât atât, Cesar și cerul unic european în general chiar vor acoperi întreaga Europa, iar acesta este un aspect important dacă chiar dorim să constatăm ameliorări de performanță. Intenționăm ca serviciile centralizate să acopere toate cele, 40, toate cele 40 de state membre ale Eurocontrol, iar acest lucru se alinează și cu politicile de vecinătate și de aviație ale UE. De fapt, noi ne gândim dincolo de granițele Europei și pot să vă dau un exemplu. În bazele date AIS, Serviciul de Informații Aeronautice, în uh, funcțiune de 10 ani, este o invenție high-tech, de tehnologie înaltă, a Europei și este folosită deja în țări precum Noua Zeelandă sau Africa de Sud. Așadar, Europa exportă expertiză și tehnologie înaltă peste tot în lume. Este o veritabilă șansă de export în acest sens. Ce înseamnă acest lucru este că Europa are o poziție mai solidă pe scena mondială. Înseamnă de asemenea Este important de asemenea să ajungem și la ICAO în Montreal și doar cu tehnologia înaltă putem convinge ICAO să accepte. Serviciile centralizate înseamnă de asemenea și mai multe locuri de muncă. Locurile de muncă mereu sunt un subiect sensibil și mie îmi face plăcere să-l abordez direct. Motivul este că noi nu credem că inițiativa serviciilor centralizate amenință locurile de muncă existente, fie ele la Eurocontrol sau, în, uh, sau la nivelul furnizorilor actuali. Pur și simplu nu e adevărat că zeci de angajați ai furnizorilor care lucrează pe servicii vor fi dați afară din cauza serviciilor centralizate. Nu e adevărat. Unele dintre serviciile centralizate sunt noi, de fapt. Majoritatea sunt extinse în mod semnificativ și toate vor presupune munca controlorilor în cadrul furnizorilor de servicii de navigație aeriană. De fapt, cred că există mai multe șanse de a crea noi locuri de muncă. Ideea de bază este că serviciile centralizate nu vor fi gestionate de personalul Eurocontrol, aici la Bruxelles, sau, ca să fie mai clar, în Hagen. De fapt, ar trebui să renunțăm la unele dintre atribuțiile noastre actuale. În schimb, furnizorii ar avea șansa de a licita pentru aceste servicii și le-ar putea gestiona la nivel paneuropean. Când vorbesc de paneuropean, mă gândesc la cele 40 de state membre ale Eurocontrol. Un efect benefic secundar este că, ar începe, că furnizorii ar începe să opereze în afara granițelor naționale. Le-ar oblig, obliga să coopereze îndeaproape ar încuraja cooperarea să furnizeze servicii la nivelul cerului unic european, care este dorit. Mai mulți furnizori și-au manifestat deja interesul în a face asta, însă la ora actuală tind să spun că unii furnizori sunt mai entuziasmați, iar alții mai puțin entuziasmați. Unii sunt îngrijorați cu privire la nivelul de control pe care îl vor, exer- îl vor exercita asupra noilor servicii. Alături de ei analizăm metodele de punere în aplicare și cum ar trebui să coopereze și guvernele. În general însă am avut parte de reacții pozitive și puternice, inclusiv din partea industriei prelucătoare din domeniul gestiunii traficului aerian și din partea sectorului militar. Bineînțeles, utilizatorii spațiului aerian, adică liniile aeriene, sunt cele mai interesate. Ele consideră că serviciile mai coerente și mai rentabile sunt un pas în direcția cea bună, iar acest pas poate fi făcut rapid și în mod coordonat în întreaga Europa. După cum am spus și la început, Comisiunea, Comisia Europeană este, ne sprijină foarte mult. Ei au inclus conceptul în propunerea SES 2+. Se regăsește acest lucru și în SES2+, în propunere. Eu nu voi comenta cu privire la SES2, însă voi susține următorul lucru. Serviciile centralizate pot și trebuie să meargă înainte dacă dorim ca tehnologiile înalte să fie puse în aplicare în viitor și să ne reducem costurile. Serviciile centralizate reprezintă calea de mijloc între situația actuală de fragmentare națională și separarea completă a serviciilor. Serviciile centralizate reprezintă, în opinia noastră, un compromis pragmatic, realizabil într-un interval de timp scurt. Noi considerăm că SES2 Plus promovează și rolul gestionarului rețelei și noi suntem pentru acest lucru. Sunt sigur că rolul gestionarului rețelei se va extinde în continuare. Acest gestionar are un real impact asupra performanței rețelei, de exemplu în ce privește reducerea întârzierilor și în ce privește eficientizarea traiectorilor, ducând astfel la economisirea de combustibil, de bani și la reducerea emisiilor. Am uh, făcut un sondaj recent la, nivel, recent la nivelul părților interesate și am strâns cu multe comentarii pozitive cu privire la rolul gestionarului rețelei. Am organizat acest sondaj deoarece suntem în proces de revizuire a rolului și a structurii Eurocontrol. Orice organizație trebuie, în opinia noastră, să se întrebe periodic dacă este aptă pentru îndeplinirea rolului său și cum poate să se îmbunătățească pe viitor. Discutăm așadar cu părțile interesat, mai interesate, mai ales cu statele membre, cu sectorul militar și cu aeroporturile, că suntem o organizație interguvernamentală. Discutăm ce ar trebui să facem, ce formă de guvernanță este mai bună și dacă ar trebui să avem chiar și mai mulți membri decât la ora actuală. De exemplu, din ce în ce mai multe zboruri trec pe deasupra Europei. În trecut, nu era cazul. Nu existau astfel de zboruri pe deasupra Europei decât uh, până în prezent, iar aceste zboruri se îndreaptă către megacentrele din statele din Golf și numărul lor crește în continuare. Din punct de vedere operațional, are sens, în opinia noastră, să ne îmbunătățim legăturile în așa fel încât rețeaua să fie și mai eficientă. Astfel, Eurocontrol ar deveni un partener și mai util pentru Uniunea Europeană și, bineînțeles, pentru dumneavoastră, pentru Parlament. Iar acesta este, de fapt, rolul nostru în viață, să fim utili și să lucrăm cu toate părțile interesate în așa fel încât, după cum am spus la început, în așa fel încât cerul unic european să devină realitate. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Brenner. Mai întâi, doamna Foster. Dumneavoastră sunteți singura care era aici atunci când am început, așa că îți dau cuvântul Jackie. Mulțumesc foarte mult. Eu trebuie să plec în scurt timp, așa că mulțumesc că mi-ai dat cuvântul. Vă mulțumesc că ați venit uh, să ne faceți această prezentare, domnule Brenner. Cred că timpul de vorbire pe care l-ați uh, stabilit, domnule președinte, este foarte bun pentru că uh, analizăm SES2 Plus și am vorbit și despre raportul din proprie inițiative cu privire la SES. Comisia a lucrat din greu și ați menționat și dumneavoastră acest lucru să mobilizeze statele membre. Regatul Unit este foarte proactiv. Ne este foarte clar că există foarte mari beneficii aici. Felul în care ne-ați prezentat argumentele dumneavoastră abordează anumite probleme legate de locuri de muncă, pierderi de locuri de muncă. În anumite locuri din Europa există îngrijorări cu privire la aceste aspecte. Majoritatea dintre noi nu credem că va fi cazul, pe măsură ce trece timpul, că se vor pierde locuri de muncă. Mm, vom uh, fi în competiție cu Cesar. NextGen este testat în SUA și este important pentru cercetare. Așadar, în numele grupului ECR, Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră. Parlamentul vă sprijină în orice caz. Raportorul nostru, domnul Marinescu, se află aici astăzi. Beneficiile pe care le-ați subliniat cu privire la combustibil, cu privire la uh, traiectoriile, cu privire la prețuri, toate aceste lucruri sunt atât de importante, nu pot fi ignorate. Încă o dată mulțumesc din partea grupului ECR. Aștept să ne reîntâlnim în curând. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Marinescu. Thank you, um, uh, chair. Thank you, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Brenner, pentru prezentarea dumneavoastră. Am câteva întrebări scurte. Cu privire la serviciile centralizate, a spus că există furnizori care sunt de acord și alții care nu sunt de acord. Eu știu că, în general, ei sunt de acord cu principiul, dar nu sunt de acord cu toate serviciile. Ei împart în două categorii, să spunem, cinci sunt de acord, nu sunt de acord. Este o chestiune care cred că ar trebui rezolvată. Ați vorbit despre eficiența costurilor. Trebuie să discutați cu furnizorii, deoarece iată ce spun ei. Nu există nicio analiză a costurilor și beneficiilor. Apoi ați spus în legătură cu gestionarul de rețea că sunteți mulțumit de faptul că rolul său va fi crescut în SES 2+. Aș vrea să vă întreb așadar următorul lucru. Ce credeți despre separarea gestionarului după cum este propusă în SES2+, plus, un corp independent, o organizație independentă de uh, Eurocontrol. Și ce părere aveți despre uh, um, PRB cu privire la aceasta, acest aspect? Mulțumesc, doamna Meissner. Mulțumesc, domnule Brenner, pentru prezentare. Totul sună atât de frumos, pare că este o situație în care totul mai are de câștigat. Statele membre pot economisi mulți bani. Se pare că ne îndreptăm uh, și înspre obiectivele cerului unic european. Se pare că nu vor fi nici probleme cu locurile de muncă, așadar, eu mă întreb dacă este eficient să avem un singur corp pentru siguranță și astfel de probleme la nivel uh, național. Poate că ar fi bine să avem o uh, organizație la nivel european. Am însă câteva întrebări pentru dumneavoastră. Odată, ați spus că e posibil ca statele membre care s-au implicat în siguranță până acum vor putea juca un rol important și vor putea fi gestionate de către control. Dar nu știu dacă statele membre vor fi mulțumite de rolurile pe care le vor primi. Cum veți decide cine ce primește, cine ce rol primește în momentul în care veți împărți responsabilitățile? Așadar, cum veți face această separare? Apoi, în al doilea rând, nu se vor pierde locuri de muncă, ci, din contră, se vor crea noi locuri de muncă. Se va crea acest sistem de export al tehnologiei înalte și astfel ajung la altă întrebare. Ați spus că serviciile centralizate pe care le vom avea, uh, ați spus de fapt că Eurocontrol va fi descentralizat și că anumite dintre responsabilitățile sale vor fi date uh, furnizorilor. Care ar fi aceste responsabilități de care s-ar să Eurocontrol? Și o ultimă întrebare. Va fi atunci Eurocontrol mai ieftin pentru statele membre? Recent am auzit că unele statele membre, membre se plâng că Eurocontrol are foarte mulți angajați și poate că nu este întotdeauna atât de minunat de eficient. Care este părerea dumneavoastră? Mulțumesc, domnul Kramer. Mulțumesc foarte mult. Îmi cer scuze că am întârziat în această după-amiază. Am avut uh, doi invitați extrem de importanți la Parlamentul European și de aceea am uh, întârziat uh, la început. Cum putem noi, ca deputați, să vă susținem munca la Eurocontrol? În al doilea rând, la ultima discuție am vorbit despre cel unic european și totul pare să fie pus pe raft. Da, într-adevăr există legislație europeană care funcționează, care este în vigoare, dar statele membre nu, le, nu implementează lucrurile. Și atunci, cum putem să ne asigurăm că statele membre care trebuie să respecte legislația o și aplică? Cum putem convinge cetățeanul de pe stradă că trebuie să aplice această legislație? Și ce fel de motive vedeți pentru faptul că statele membre nu aplică aceste legislații? Uh, Mulțumesc, domnul Koch. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea din această după-amiază. Cerul unic european este un subiect pe care îl discutăm de ani întregi și ne-ați oferit ocazia să analizăm diversele servicii pe care le oferiți pentru SES. Văd destul de puține avantaje și chiar și mai puține avantaje cu blocurile, cu faburile, cu blocurile uh, aeriene funcționale. În al doilea rând, vorbeam despre controlul traficului aerian. În Statele Unite lucrurile merg mult mai eficient decât în Europa. Putem reuși cu SES și cu ajutorul dumneavoastră să devenim mai eficienți sau există și alte condiții care ar trebui să fie atinse înainte de a ajunge la acest nivel de eficiență? Mulțumesc. Mai dorește cineva să intervină înainte de a interveni și eu? Nu? Bun. Uh, eu aș vrea să adresez o întrebare. Cum uh, convingem statele membre că asta este calea de a merge mai departe? Pentru că se pare că avem dificultăți majore în a convinge statele membre să facă ceva la nivel european atunci când vorbim despre trafic. Putem spune chiar că e greu să convingem statele membre să facă ceva la nivel european în domeniul transportului, punct. Dar în special în ceea ce privește gestionarea traficului. În al doilea rând, cred că ați evitat uh, să menționați cu multă îndemânare SES2+, ceea ce înțeleg pe deplin. Dar am fost inundat, uh, la fel ca și alți colegi, cu telefoane, cu apeluri de a uh, renunța la decuplarea serviciilor, de a renunța la SES plus 2 și deja decuplarea a devenit cuvântul uh, de ordine al acestei comisii. În al doilea rând, ați vorbit despre faptul că nu se pierd locuri de muncă. E o analiză foarte interesantă. Pentru că sindicatele sunt uh, convinse pe deplin că se vor pierde locuri de muncă. Și de aceea avem această problemă de percepție. Dacă dumneavoastră spuneți nu se vor pierde locuri de muncă, ci din potrivă se vor crea, percepția existentă este că vor exista aceste pierderi de locuri de muncă și am avut controlorii de trafic aerian care au făcut demonstrație în piață acum câteva săptămâni. Cum trecem peste percepția existentă că toate aceste lucruri, SES, SESAR, SES 2, SES 2 Plus, vor duce la pierderi de locuri de muncă? Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc pentru toate aceste întrebări. O să încerc să le iau uh, pe bucăți, în bloc. S-a vorbit despre proveniența uh, serviciilor uh, necentralizate. Am spus că în aceste nouă servicii centralizate se ocupă de date, nu sunt uh, servicii de trafic aerian uh, centralizat, acolo unde controlorii de trafic trebuie să mută din punctul A în punctul B, ci o centralizare de furnizare de date în ceea ce privește locurile unde lucrează respectivii controlori uh, de trafic. Tehnologia din Sezar ne permite să nu procesăm, să nu prelucrăm toate datele uh, Uh, și să le punem la dispoziție în aceste centre, ci să fie prelucrate datele la nivel regional și apoi să fie puse la um, dispoziția diverselor centre de control uh, de trafic aerian. Deci pentru ele nu contează de unde vin datele. Contează doar să existe date fiabile și de bună calitate și asta vrem și să și asigurăm aici. Serviciile pe care le oferim uh, deocamdată în aceste centre sunt în număr de șase. Și să nu spunem că Eurocontrol vrea să ia toate cele de la furnizării de servicii. În pachetele propuse statelor membre am inclus șase dintre cele nouă servicii care provin de la noi, care se referă la coordonarea frecvenței ca să nu existe suprapuneri, la coordonarea semnalelor, uh, transponderelor, Uh, informațiile aeronautice și așa mai departe. Deci, acestea sunt șase seturi de servicii pe care le oferim în momentul de față, pe care vrem să le și extindem. Două dintre cele nouă sunt oferite de autoritățile aeronautice, pentru că mi se pare normal să fie oferite la nivel central. Și cel de-al nouălea este un serviciu combinat între centrele regionale și Eurocontrol. Acesta este argumentul nostru convingător, că centrele trebuie să înțeleagă că se întâmplă ceva și că noi avem un rol important aici. Sindicatele Eurocontrol au colaborat strâns cu noi și pot să vă spun că nu au avut, uh, nu au fost în culmea fericirii când am venit cu propunerea, dar au acceptat-o până la urmă, spunând că dacă nu ne mișcăm și dacă nu susținem uh, oferirea de servicii, atunci nu se va mișca nimic. Și Poate nu ne place că aceste șase servicii sunt preluate de la noi, dar până la urmă toată lumea are un rol de jucat. Această poziție este disponibilă în scris din partea sindicatelor Eurocontrol. Deci, eh, pozițiile despre care vorbea domnul Marinescu. Da, într-adevăr, unele centre consideră că ar fi bine să preia cele șase servicii, în competența lor și să nu uh, contribuie uh, practic, dar noi credem că ar trebui să evaluăm lucrurile și să lucrăm în detaliu asupra fezabilității pentru a vedea dacă cele două servicii au logică sau nu. Fezabilitatea nu înseamnă să luăm măsuri concrete și să scoatem anumite elemente de acolo de unde sunt, ci să încercăm să avem o abordare de cooperare. Unul dintre servicii este acela de partajare datelor de radar. Și acest lucru se întâmplă deja în Europa. Datele de radar sunt uh, împărtășite între statele membre. În ceea ce privește Uh, centrele de servicii. Atunci când am avut uh, propriile noastre uh, studii, am ajuns la 150-200 de mii de euro pe an, mulțit cu 10 ani, deci 1,5-2 miliarde. Apoi am fost întrebați dacă putem evalua aceste cifre în mod independent. Statele membre au cerut acest lucru, actorii interesați au cerut acest lucru. Am contractat o companie care a analizat cifrele și care a spus că cifrele noastre sunt foarte conservatoare. Și tocmai asta am și vrut, să avem niște date foarte conservatoare, pentru că acesta nu era argumentul nostru principal pentru că 1,5 miliarde pe perioada de 10 ani este într-adevăr un argument foarte sexy de vânzare, dar pe noi ne interesează modelul de afaceri și nu doar cifra în sine. Tocmai de aceea n-am vrut să convingem prin uh, cifre umflate artificial, ci am vrut să avem niște cifre conservatoare. Compania a ales să, să analizeze datele, a spus că aceste date sunt fiabile. Apoi statele membre a venit și au spus că își vor, vor să-și aducă și experții financiari pentru a vedea ce a făcut Eurocontrolul. Acest lucru s-a făcut în a treia etapă și Comisia de Finanțe a statelor membre a ajuns la concluzia că susține aceste cifre pe care le-a considerat de asemenea fiabile. Toate aceste date sunt disponibile dar uh, Agenția Europeană a spus uh, n-ar trebui să avem toate cifrele Dacă uh, cerem centrelor să liciteze pentru aceste uh, servicii, atunci, până la urmă, nu mai avem nevoie de concurența serviciilor, pentru că știm deja care sunt rezultatele. Statele membre au evaluat situația și au ajuns la această concluzie. Apoi, eurocontrolul devine sau nu mai scump? Nu. Eurocontrolul a trecut într-o perioadă grea. În ultimii cinci ani am, am redus de la 2500 la 2000 de oameni, 2000 de posturi. N-a fost un lucru ușor. Vă asigur că a fost extrem de dificil, dar asta a fost activitatea noastră pregătitoare tocmai pentru a ne atinge obiectivele de performanță și tocmai de aceea acum spunem că ne-am angajat cu bugetul să reducem, să contribuim pe deplin la reducerea cheltuielilor utilizatorilor și să ne îndeplinim obiectivele de performanță. Și cred că acest lucru este o cerință sine qua non pentru asemenea propunere. Deci nu strecurăm pe ușa din dos uh, o asemenea idee, ci vrem să ajutăm Europa să înainteze. În ceea ce privește guvernanța, Credem că avem o guvernanță foarte bună condusă de industrie. Aveți acolo toate centrele, aeroporturile, sectorul militar, utilizatorii și atunci de ce să nu extindem această guvernanță a rețelei și la uh, gestionarul rețelei, tocmai pentru a avea un pachet de servicii centralizate. Statele membre au susținut acest lucru, au spus că da, trebuie să fie un grup uh, cu cunoștințe profunde care să supravegheze activitățile și Eurocontrol și directorul general să gestioneze procesul. Asta a fost propunerea noastră de la bun, înce- de la bun început. Și am spus că gestionarul rețelei trebuie să includă și aceste servicii centralizate. Apoi, Uh, ați întrebat despre blocurile funcționale, dacă trebuie să fie sau nu sub control Eurocontrol. Noi avem un contract cu Comisia uh, Europeană în care sprijinim activitatea acestora. Nu le influențăm în niciun fel pentru că sunt organisme independente, sunt alese independent și ceea ce facem este ca prin intermediul uh, competențelor noastre să le punem la dispoziție datele de care au nevoie. Deci orice ne cer ei, le oferim datele respective. Noi nu suntem un organism decident. Dar ceea ce facem este că punem la dispoziție aceste date și pentru PRC-uri. Este un grup uh, al Eurocontrol care estimează uh, performanțele celor 28 de state membre UE către față de uh, celelalte state din Eurocontrol. Is worth Cred că trebuie să avem o structură de sprijin care să uh, ajute aceste state membre. Ieșind din, uh, ieșind din uh, Eurocontrol, ne întrebăm cine poate să facă acest lucru, dacă cele două grupuri coexistă sau dacă pot fi divergente, dacă sunt aceleași persoane implicate în cele două consilii de conducere și așa mai departe. Asta este îngrijorarea mea uh, ca nu cumva să ajungem la o fragmentare și mai mare, dar Eurocontrolul nu influențează în niciun fel uh, rb urile pentru că aceștia sunt oameni care sunt uh, aleși uh, independent. Părerea statelor membre față de propunere. Părerea statelor membre, așa cum am spus în urma conferinței de la Vilnius, uh, au o problemă cu SES 2+, dar au spus cu o majoritate covârșitoare, suntem pregătiți să avem o piață limitată pentru serviciile de sprijin aerian. Deci am primit oarește încurajări și uh, sper uh, ca în, la reuniunea din decembrie oamenii să-și aducă aminte ce au promis la Vilnius. Vom vedea cum vor decurge lucrurile atunci. În ceea ce privește SUA-Europa, da, într-adevăr, am făcut o comparație cu situația din Statele Unite. Acest lucru se face de către organismul de revizuire a activității Eurocontrol. Este perfect adevărat că Statele Unite oferă același gen de calitate pentru un zbor la 50% din costuri sau 40%. Uh, am încercat să vedem de ce se întâmplă așa ceva. Statele Unite au un singur sistem, FAA, noi avem 40, au uh, condiții diverse de muncă pentru angajați și așa mai departe. Și dacă nu putem schimba aranjamentul instituțional sau condițiile de lucru, uh, Întrebarea pe care le, le adresez statelor membre și autorităților lor naționale este unde putem compensa ca să devenim competitivi. Și singura compensare pe care o pot gândi eu este o tehnologie mai bună pe care să o putem aplica la nivel regional pentru a reduce costurile în mod uh, semnificativ. Și asta am făcut cu propunerea noastră. Am uh, utilizat uh, baza de date a Uniunii Europene, pe care am pus-o la dispoziție și altor state precum Thailanda și altele. Întrebarea era cum să extindem aceste servicii, pentru că furnizorii de servicii lucrează doar la nivel național. Există mulți care ar dori să se extindă, dar nu pot pentru că există alți furnizori de servicii care uh, oferă același set de servicii ca o chiar uh, lângă ei. Și atunci Parlamentul European ar trebui să sprijine uh, ideea de a avea o piață de servicii de sprijin și atunci am putea organiza licitații uh, pentru, a, pentru furnizorii de servicii, ca aceștia să poată coopera și să ofere niște servicii la nivel european. Trebuie să stabilim niște criterii între statele membre, și state, ă, statele membre UE și cele non-membre și să ne asigurăm că există o contribuție la aceste servicii și că armonizăm serviciile dincolo de statele membre UE, pentru că asta ar consolida ă, Uniunea Europeană. Îmi cer scuze dacă am uh, sărit peste unul dintre subiecte. Da, pierderea de locuri de muncă. Serviciile centralizate au întotdeauna tendința să ducă la pierdere de locuri de muncă. Nu pot să las asta deoparte. Uh, de ce nu există uh, pierderi de locuri de muncă aici? Pentru că am folosit clar niște exemple și nu intrăm direct în pierderea de locuri de muncă. Uh, am arătat, uh, am făcut un uh, impact de, un, o evaluare de impact social uh, la fiecare serviciu. Dacă facem o decuplare generală, atunci s-ar putea să fie o problemă și s-ar putea să existe locuri de muncă care să dispară, ceea ce ar duce la disparități între statele membre dar pentru cele nouă servicii promitem că nu vor exista locuri de muncă pierdute pentru a nu ne bate singur cu e în talpă. Și tocmai de aceea am ales tocmai aceste servicii. Mulțumesc foarte mult, domnule Brenner, pentru acest raport și pentru că ne-ați răspuns la întrebări. Sunt convins că vom mai auzi nu doar uh, în uh, cadrul acestui mandat parlamentar, ci și în următorul. Mult succes cu statele membre după cum știți, noi la comisia asta nu prea avem încredere în statele membre. Dacă reușiți să-i convingeți să facă treaba, atunci o să fim primii care să vă felicităm. Și înseamnă că sunteți mult mai tare decât noi. Mulțumesc foarte mult! Okay, we can have a table change up the top here now. Putem să ne schimbăm formațiunea aici la prezidiu. So, next item is to carry on the report by... Continuăm rapoartele coordonatorilor tente. Vom încerca să fim disciplinați. Nu am reușit ieri. Am rugat coordonatorii să ne explice explice lucrurile cam în șapte minute. Urmează acum domnul Balaș, care ne va vorbi despre proiectul, proiectul prioritar 17, axa feroviară Paris, Strasburg, Stuttgart, Viena, Bratislava. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Pot să vă declar că proiectul prioritar 17 Paris-Bratislava a progresat bine în ultimul an pe majoritatea secțiunilor. Avem în jur de 600 de kilometri unde linia ferată a fost actualizată comparativ cu începutul proiectului din 2005. Pe 450 de kilometri continuă lucrările și au rămas doar 200 de kilometri în mare unde serviciile au rămas doar la parametrii anteriori din 2004. Câteva exemple. În Franța, eh, tunelul eh, Savern din februarie a fost un pas important în finalizarea secțiunii Bodrecur-Wendenheim. În Germania, S-au îmbunătățit multe legături către aeroportul din München. S-au obținut permisiuni de lucrări pentru secțiunea Neufanen în 2018, la fel pentru München, Muldorf, Muldorf Salzburg. Există și alte secțiuni care rapidizează comunicarea și reduc timpul de uh, transport cu 17 minute către uh, secțiunea Linz-Viena. Bineînțeles că au mai rămas probleme, există în, uh, dezbateri în legătură cu costurile uh, liniei de înaltă viteză Berlingen-Ulm, de asemenea probleme legate de Stuttgart și de asemenea întârzieri în zona Viena, însă planul principal promis de către Ministerul Transportului este în curs de implementare. Această broșură este probabil ultima pe care vă voi, vă, vă voi prezenta în legătură cu proiectul prioritar 17, deoarece mandatul meu se încheie. Am fost activ în acest post începând cu 2005, cu o mică întrerupere. Am dobândit oarecare experiență în legătură cu coordonarea acestui proiect și sunt pregătit să împărtășesc această experiență. În ceea ce privește limitele de timp, vă pot uh, spune că este foarte important ca acest proiect să depășească granițele naționale, să depășească uh, căile ferate, deci să treacă spre intermodalitate și să țină cont de relațiile cu celelalte conexiuni și axe. Vă atrag atenția tuturor asupra câtorva dificultăți constante. Nu putem să uităm niciodată despre susținerea publică pentru proiectul nostru, să apelăm constant la public și să uh, avem schimburi de opinii cu publicul. Al doilea lucru, o rotație foarte rapidă a guvernelor statelor membre și a autorităților locale, bineînțeles. Putem să contracarăm aceste probleme în ceea ce privește publicul. Am primit mare ajutor de la multe sindicate și asocieri și ONG-uri, de exemplu Asociațion TGV Est din uh, Franța sau Magistrale Fur Europa din Germania. Aceste ONG-uri m-au ajutat enorm. De asemenea, în ceea ce privește schimbările de guverne și autorități locale în statele membre, am uh, primit o susținere foarte importantă din partea institu- instituțiilor europene, de la Parlamentul European și asistență tehnică din partea Comisiei Europene. Așadar, doresc să fac apel la următorul Parlament European să contribuie și să ajute în viitor pentru că trecem la un nivel multimodal. Nu, dacă nu a fost ușor să unim câteva state membre într-un proiect feroviar, înseamnă că va fi cu mult mai uh, greu să se unească mai multe state prin voință politică și financiară către un proiect intermodal. Avem nevoie de legitimitate și de susținere politică în acest sens. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Peter, mulțumesc că ai respectat și timpul de vorbire. Ești primul coordonator care o face. Doamna Gurmai, domnul Kramer, doamna Meister, doresc să intervină. Altcineva? Doamna Gurmai. Nu din întâmplare, reprezentantul nostru și-a respectat timpul de vorbire. Este un respectat profesor universitar în Ungaria, a, f- a fost și ministru, deci știe cum să îi respecte pe europarlamentari și în special cu un președinte ca dumneavoastră. Am dorit să rămâneți în această poziție, însă Sperăm că următorul coordonator va continua munca bună pe care ați depus-o dumneavoastră. Este vorba de un proiect foarte important pentru noi, însă ne-am dorit în special conexiunea bună între Bratislava și Budapesta. Apreciem foarte mult uh, rezumatul proiectului și a ceea ce ați făcut până acum. Întrebarea mea este care, este sfat, care ar fi sfaturile dumneavoastră pentru succesorul dumneavoastră? Ce se poate realiza cu echipa pe care o conduceți? Pe timp de criză, întotdeauna ne întrebăm cum putem să facem lucrurile diferit. Un coleg din grupul meu politic se întreabă cum se poate face mai mult pe acest proiect prioritar 17. Vă mulțumesc din nou și pentru angajamentul dumneavoastră pentru acest proiect european. Trebuie să ne asigurăm că vom avea o echipă bună la conducerea proiectelor de transport în viitor. Mulțumesc, domnul Kramer. Mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Am, lucrăm împreună de ceva vreme încoace și am câteva întrebări concrete. V-am întrebat despre gara din Stuttgart, care va fi sau nu cofinanțată de Europa mi-ați spus că nu vor exista fonduri comunitare pentru că este vorba de un proiect regional. Acum Comisia ne spune altceva. Se pare că au existat fonduri comunitare pentru gara din Stuttgart. Acum noua gară este mai puțin funcțională decât cea veche. Nu respectă standardele europene și este periculoasă. Mi-ați putea spune de ce a fost autorizat, în primul rând, proiectul respectiv. Am Uh, chestionat Comisia de mai multe ori în legătură cu sectorul ULM, care a depășit de două ori bugetul prevăzut inițial și încă nu a fost terminată. Care a fost motivul pentru uh, noua șină? Uh, vechea șină nu era potrivită pentru marfă, însă nici noile șine instalate nu sunt uh, potrivite pentru transportul, transportul de mărfuri. Deci, noua linie Bratislava poate să fie și noua linie pentru către Bratislava poate să fie viabilă economică doar cu transport de mărfuri, pentru că altfel întregul proiect devine absurd. Cred că legătura cu Viena este bună, spre deosebire de Stuttgart. Gara din Viena pare să fie un proiect bun Întrebarea mea era ce cale ferată va merge spre Viena prin aeroport? Va exista o linie care să fie operațională de anul viitor și o legătură practică cu aeroportul? Pentru că s-au exprimat uh, poziții împotriva unei asemenea legături. Doamna Maier. Doamna Meissner. Mulțumesc foarte mult, domnule Balaș, pentru prezentarea dumneavoastră. Am o întrebare simplă și rapidă. În legătură cu TNT și mecanismul conectarea Europei, am, vrut, am spus că nu vrem șantiere în Europa, vrem rezultate. Spuneați că totul se va termina până în 2020. Mm, probabil că nu veți mai fi responsabil în momentul respectiv, însă vi se pare că acest calendar este realist? Cum va funcționa finanțarea? Pentru că statele membre nu au fost în stare întotdeauna să acorde sumele necesare. secțiunea din Bratislava și secțiunea Strasburg se pare că Uh, vor fi terminate după 2020. Nu vrem ca acest proiect să eșueze din uh, lipsă de finanțare. Mulțumim, domnul Balaș. Poate aș putea începe cu ultimele două întrebări În ceea ce privește gara din Stuttgart, coordonatorii fac propuneri Însă deciziile sunt luate de către Comisia Europeană împreună cu statele membre. În final, soluția a fost una bună, nu a fost chiar atât de bună ca propunerea inițială, însă a avut un rol pozitiv. În ceea ce privește capacitatea acestei gări, aceasta este discutabilă. S-a vorbit despre duplicarea capacităților. Am dubii în acest sens. Vă trimit totuși la institutul, la un studiu pe care a fost l-a întocmit Institutul pentru gestionarea traficului din Stuttgart, care arată că capacitatea crește cu 30%. Bineînțeles, capacitatea este greu de evaluat precis. Ce înseamnă capacitate suplimentară? Mie mi se pare subiectul unul interesant și îl voi urmări chiar după ce nu voi mai fi uh, responsabil eu însumi. În legătură cu Berlingen-Ulm, este vorba într-adevăr de o secțiune care poate fi utilizată rentabil doar cu transport de mărfuri. Sunt perfect de acord. Dacă vrem o linie multimodală Rin-Dunăre pe site-ul Comisiei din partea Comisiei Europene, trebuie să ne gândim la deschiderea acestei linii pentru mărfuri în ceea ce privește Viena. Salut uh, renovarea gării de acolo. Austria și Slovacia nu au luat încă o decizie finală în ceea ce privește linia în sine, în legătură cu ruta acestei um, linii. Existau trei variante propuse și se pare că va fi preferată opțiunea nordică. Însă așteptăm încă un studiu strategic care este în desfășurare în momentul actual în Slovacia. Am discutat cu ministrul transporturilor de acolo și pe baza studiului respectiv se va începe, se va proiecta un tunel pe sub Dunăre sau o autostradă pentru a lega cele două gări principale și aeroporturile. Ce va fi gata până în 2020 și ce nu. Dacă ne uităm la arhive, am găsit, uitându-mă prin, prin arhive, am găsit un document interesant al ministrilor de transport, care menționa un termen de 2000, ca termen anul 2016 pentru încheierea întregii rețele. Și este foarte clar că, chiar cu cele mai bune intenții, nu putem să ne îndeplinim obiectivele. Am împărțit secțiunile și am stabilit un an țintă pentru fiecare secțiune cred că majoritatea acestei, acestui proiect va fi gata până în 2020. Sunt încrezător. Ce poate Uniunea Europeană să facă pentru a susține lucrările prin finanțare. Podul de la Kel este un exemplu bun. A fost au existat finanțare suplimentară din partea Europei, astfel două state membre majore au făcut saltul, ca să spunem așa, spre acest pod. După cum spuneam, nu există obstacole politice reale și nici obstacole financiare. Trebuie să fie rezolvată doar partea tehnică. În ceea ce privește prima întrebare a doamnei Gurmai, vă mulțumesc pentru uh, întrebare. Ce sfaturi aș da succesorului meu? Proiectul prioritar 17 va fi integrat în coridorul multimodal Strasburg-Sulina și Marea Neagră. Va fi vorba de o rețea foarte problematică ce va include două state vechi membre, Germania și Austria, și o majoritate de state relativ noi, state membre relativ noi, după 10 ani. Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, Bulgaria și România. Thank you. Este vorba de noi piețe și legături cu, perspectiv, cu noi state cu perspective de aderare. Pot să las trei mesaje importante din experiența mea personală din ultimii ani. În primul rând, examinarea alternativelor impresia, o impresie inițială a mea, ținând cont de principiul subsidiarității, atunci când am vizitat prima dată Stuttgartul în 2005 și am văzut planul de a schimba vechea gară, am pus o întrebare tehnică omologilor mei germani, ce alternative au fost luate în considerare și mi s-a răspuns nicio altă alternativă. A trebuit să accept răspunsul respectiv, dar în politică și în domeniul tehnic întotdeauna există o alternativă. Întotdeauna, una sau mai multe alternative. Niciodată nu mi-am ascuns această poziție și repet acest lucru în fața acestui public foarte numeros și interesat. Așadar, primul meu mesaj este, alternativ, este alternativele. În al doilea rând, estimarea costurilor. Aici aș, m-aș referi la diverse secțiuni unde prețurile nu au scăzut cu timpul. Întotdeauna prețurile au crescut. În al treilea rând, Există un punct în care susținerea publică poate să se schimbe. Nu știi niciodată când și de ce, dar asta s-a întâmplat în secțiunea Stuttgart-Svanzig. Când proiectul a depășit costul de 5 miliarde de euro, publicul s-a întors împotriva lui. Al treilea mesaj evaluarea continuă a riscurilor, inclusiv susținerea publicului. Niciodată să nu te consideri sigur cu, a, sigur cu asemenea proiect. Și aceste studii trebuie repetate în fiecare an. Valabil pentru toate coridoarele multimodale. Vă mulțumim foarte mult, domnule Balaș. Vă mulțumim pentru munca dumneavoastră. Rog acum pe domnul Sechi să vine la prezidiu. Uh, Mr. Secchi, of course, is the... După cum știm, domnul Secchi este, este coordonatorul TNT pentru proiectul Predator 3 și 19. Aici este vorba despre unul dintre proiectele noastre favorite din Uh, Parlament, uh, legătura Figueres-Perpignan. Da, PP 19, după cum spuneam, 3 și 19. Dar tot este vorba despre legătura Perpignan-Figueres, legătura noastră favorită. Aveți cuvântul, Carlo. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă bucur că mă aflu în uh, fața acestei comisii consider că este o ocazie foarte importantă. Acum putem să evaluăm situația, să identificăm întrebările deschise și poate, de asemenea, să găsim noi baze pentru progres. Este și o ocazie specială ne aflăm la sfârșitul demersului actual pentru identificarea de proiecte prioritare pentru rețeaua TNT și ne aflăm în ajunul noilor demersuri, facilitatea Connecting Europe, noile reguli care tocmai au fost aprobate acum câteva zile și cu toții vă mulțumim pentru dedicare. Ați încercat în continuu să îmbunătățiți cadrul în care lucrăm pentru, în care vom lucra în următorii ani. Astăzi voi încerca să vă ofer o succintă prezentare pe baza a două diapozitive. Vom afla care sunt cele mai urgente probleme și apoi, bineînțeles, voi fi la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări. Avem proiectele prioritare numărul 3, practic liniile roșii de pe diapozitiv. Aici este vorba de legătura prin Spania, începând din uh, Portugalia până în Franța. Și apoi, proiectul prioritar 19, interoperabilitatea în peninsula iberică bineînțeles, este în strânsă legătură cu proiectul Proiector 3. Vedeți de asemenea și în mijlocul Pireineilor, Pireineilor o figură care seamănă cu două săgeți. Acolo este vorba despre proiectul prioritar 16. Acesta nu vizează doar trecerea centrală prin Pirinei, ci și legătura cu sudul Spaniei. Figueras mai ales. a fost de datoria mea până în, de curând să acord atenție și acestui aspect. Să pregătesc terenul pentru posibile progrese viitoare. Avem și câteva stele albastre, unde sunt uh, subliniate progresele cele mai semnificative care au fost înregistrate. Avem legătura cu tren de mare viteză Tour Bordeaux. Apoi Y-ul basc de pe partea atlantică. Am fost în vizită acolo și am fost cu adevărat impresionat de progresul înregistrat. Bineînțeles, au fost câteva probleme care de fapt încă sunt deschise, dar sunt foarte aproape de găsirea unei soluții. Ramura iberică merge în continuare în uh, jos. În Castilia și în Extremadura se înregistrează progrese. Există și o legătură care lipsește. Voi reveni la aceasta peste câteva momente. Voi partea mediteraneană Încă o situație care ne satisface foarte mult. Acolo nim Montpellier, în Franța, și apoi sectorul Tarragona-Valencia din partea mediteraneană. Linia de mare viteză Barcelona-Figueras, menționată de uh, președinte, și secțiunea transfrontalieră sunt în funcțiune deja de câțiva ani. Comisia Tran a avut uh, șansa de a, vizit, de a o vizita acum câțiva ani, dacă țin bine minte. Încă așteptăm ca, aceast, ca acest sector să fie complet 100% și operațional 100%. Așteptăm acea zi fericită în care va fi posibil ca TGV-ul să ajungă la Barcelona și din Barcelona să meargă mai departe. Încă se lucrează în Spania, dar uh, avem încă anumite dificultăți de depășit. Câteva aspecte principale cu privire la PP3. În primul rând, o întrebare. Care este cea mai eficientă rută pentru, pentru marfă pe partea atlantică? Trebuie să luăm în considerare și faptul că unul dintre punctele de pornire Unul dintre punctele de pornire, un port atlantic al Portugaliei, precum și un port al Spaniei și așadar cum putem să eficientizăm această zonă. Încă un aspect important aici vizează planurile de completare a legăturii lipsă între Evora și Caia. Am avut negocieri în cadrul 2014-2020 politică de coeziune. Având în vedere că imediat intrăm în această perioadă, cred că s-a identificat o soluție, însă încă nu s-au înregistrat progrese pe teren. După cum vedeți pe harta mea, am subliniat cu albastru, rămâne problema următoare. Lipsește o legătură eficientă între Spania și Portugalia. Trebuie să găsim o soluție cel târziu până în 2015. un aspect important, integrarea în cadrul coridorului mediteranean. lucrările progresează, adaptarea la ecartamentul standard, când se va realiza va fi un moment foarte important. Într-adevăr, va exista un coridor mediteranean în sensul de plin al cuvântului, însă mai rămân câteva probleme care trebuie rezolvate. Cea mai relevantă întrebare rămâne însă cum să adresăm problema lipsei de interoperabilitate de-a lungul coridorului mediteranean, mai ales în sectorul Montpellier-Perpignan, um, subliniat cu verde pe harta prezentată. Este o problemă, este ceea ce uh, stă în calea exploatării de pline a tuturor muncilor care au fost depuse la granița dintre Franța și Spania acolo. Să revin la câteva aspecte pentru viitor. Vom avea două coridoare în noul cadru, coridorul Atlantic cu galben și o parte din coridorul mediteranean cu verde pe această hartă. toate caracteristicile pe care le cunoașteți, multimodalitate și așa mai departe. După cum spuneam, în practică, PP3 și PP19 vor fi încorporate în întregime în cele două noi coridoare. Vor avea o parte în comun. O vedeți între, pe hartă între Madrid și Algeciras. După Madrid, o ramură se va îndrepta înspre Atlantic și alta înspre Marea Mediterană. Coridorul mediteranean va fi cel mai important cor uh, coridor est-vest din sudul Europei. Va fi interconectat cu cinci coridoare nord-sud, cu care se va intersecta. Marea de Nord-Mediterana, Scandinava Mediterana, Baltica Adriatica, coridorul Rin și apoi Coridorul EastMed joacă așadar un rol foarte mare în legarea sudului Europei cu vestul și cu granițele către Ucraina, însă și în perspectiva nord-sud. Coridorul Atlantic reprezintă conexia de la Algeciras până la portul Le Havre în Franța și apoi mai departe în Benelux. incorporează și uh, ultima parte a PP17 despre care vorbea domnul Balaj, adică partea dintre, dinspre, dintre Paris, uh, Strasburg, Stuttgart și așa mai departe. Voi încheia în cele ce urmează. Aspectul cel mai important este componentul, componenta maritimă, inclusiv uh, Uh, căile de comunicare ale mării, în, inclusiv în ceea ce privește multimodalitatea. Cred că pot încheia aici, domnule președinte. Sunt sigur că există um, comentarii și remarci și cred că vor fi mai interesante decât puținul pe care l-am avut eu de spus. Mulțumesc foarte mult, doamna Ayala Sender și apoi domnul Riche și apoi doamna Bilbao. Mulțumesc, domnule președinte. Îi sunt recunoscătoare domnului Sechi pentru claritate. Îi mulțumesc pentru faptul că și-a pregătit concluziile cu mare grijă. Și pentru faptul că a analizat legăturile cu uh, restul rețelei. Este vorba într-adevăr de două puncte de intersecție foarte importante. Nu putem să uităm de ele, trebuie să revenim asupra lor. Odată ce recunoaștem faptul că sunt importante, vom putea merge mai departe. Ne spuneți în mod foarte clar că există o problemă între Montpellier și Narbonne. Va exista acolo o problemă, așadar. Însă nu este vorba doar de o problemă, că știm care este problema cu parteneriatele public-private. În cazul Franței aș dori să ne explicați care este calendarul prevăzut la ora actuală. Pentru Franța, cred că nu este o problemă doar de punere în aplicare la nivel european, ci este vorba și de o confruntare între clasificarea europeană și programarea națională în ceea ce privește PP3. La sudul Barcelonei până la Valencia există o problemă și apoi mai departe în sud. Aș dori să știu în ce măsură se va continua menținerea uh, căi duble. O soluție interesantă ar fi calea unică, calea ferată unică. Și interesant ar fi și la frontieră. Așadar, aș dori să știu ce ați prevăzut pentru viitor pentru acest tronson. Apoi, pentru partea atlantică, sunt de acord și vă felicit Turbor 2 este într-adevăr un exemplu de bună practică al parteneriatelor public-privat și al sistemului de um, finanțare. Însă pentru Portugalia am o întrebare. Ne-ați spus că există o parte lipsă între Lisabona și Madrid. Nu este vorba și de partea dinspre Salamanca? Cam asta propune Portugalia, iar pentru următorii coordonatori pentru următorii coordonatori. Credeți că vor putea lucra mai bine datorită regulamentului pe care l-am adoptat? Domnul Riche, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am două întrebări. După cum a spus și Ines, aveți un, o prognoză, ca să-i spunem așa, cu privire la Perpignan-Montpellier este o problemă acolo. Mai ales având în vedere că acolo Montpellier Nimi este pe calea cea bună. Apoi, aveți un pronostic și pentru Bordeaux-Bayon sau Bordeaux-Țara Bască? Ați discutat? Aveți vreo idee? Trebuie făcută o alegere, Bordeaux-Toulouse sau Bordeaux-Spania. Există o divergență la nivelul interesului național cu coridorul european. Aveți așadar informații noi cu privire la acest uh, tronson care lipsește Bordeaux, Bayon, Bordeaux, Țara Bascilor. Doamnă Bilbao, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc și domnului Sechi pentru explicațiile care ne-au, pe care le-a dat și îi mulțumesc și pentru raportul pe care l-a prezentat. Aș dori să mă refer la un aspect foarte concret, pe care îl menționați în raportul dumneavoastră. Axa Atlantică, mai ales. În raportul dumneavoastră ne vorbiți despre o problemă pe care noi, în calitate de grup politic, o denunțăm la nivelul diverselor instituții din statul spaniol, însă și în interacțiunea noastră cu responsabilul francez. Există un punct fundamental aici. Nodul Bergara. Dacă se realizează nodul Bergara, atunci vom putea realiza tot ceea ce ne dorim cu coridorul um, atlantic și va permite legătura între Spania și Franța. Ce soluții ne puteți oferi, având în vedere discuțiile pe care ați avut cu reprezentanții instituțiilor? Ce previziune puteți face pentru următorii ani? Din partea guvernului și ministrului din Spania nu ne oferă nici un răspuns, nici cu privire la termenul pentru terminarea acestui uh, proiect, și chiar având în vedere datele obiective, bugetul și mai departe, guvernul Spaniei nu și-a luat niciun angajament ferm să pună în aplicare această parte, acest nord Bergara. Graficul dumneavoastră este foarte interesant. După cum vedeți, cele două părți ro- roșii se află la frontieră. Responsabilul instituțional francez pare că ar trebui să îi se pună această întrebare și lui. Am adoptat săptămâna trecută la plenară proiectele prioritare. Ce credeți? Ce dorește să facă guvernul francez și ce putem face noi la nivel european ca să convingem statele membre că toți, toate aceste sume de euro trebuie să fie vărsate în uh, conturile proiectelor prioritare dacă dorim să le, um, în, să le realizăm. Și vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Domnule Secchi. După cum a spus și colegii mei, există o problemă, o confruntare între considerentele de ordin național, mai ales la nivelul guvernului francez, și considerentele europene, coridoarele. Este minunat că acum putem merge de la Figueras la Perpignan. Minunat, asta ne-am și dorit, dar nu înseamnă nimic dacă sectorul Perpignan-Montpellier nu este realizat. Asta mă îngrijorează pe mine mai ales. Mie îmi place oraș, minunatul oraș Perpignan. Domnul Sechi, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste întrebări. Dați-mi voie să încep cu ultima, Este vorba de... Este vorba de o chestiune importantă. Sunt de acord cu doamna Bilbao, trebuie să fie folosite cât mai bine fondurile europene, mai ales în ceea ce privește stimulentele. Trebuie ghidate deciziile în direcțiile pe care noi, dumneavoastră, cu toții, le considerăm uh, importante pentru interesele europene și pentru interesele realizării coridoarelor. Trebuie să mai lucrăm aici. În ceea ce privește legătura Perpignan-Figueras și tot ce se leagă de aceasta, problema crucială este interoperabilitatea în Franța, mai ales în sectorul Perpignan-Montpellier. Este nevoie de timp pentru rezolvarea acestor probleme. Există însă și soluții temporare, dacă îmi permiteți să mă exprim așa. S-a lucrat la aceste soluții de partea franceză. Sunt un pic uh, jenat să vă spun că e dificil să am o imagine clară, o, un prognostic clar, în ce zi exact vom ajunge să avem un uh, traseu uh, feroviar fără să trebuiască să schimbăm. Se fac diverse anunțuri, apoi se uh, anulează. Un anunț a făcut uh, la o agenție italiană de presă în domeniul feroviar. S-a vorbit despre decembrie 2015. Însă apoi, de partea spaniolă, nu s-a confirmat nimica. Cred că aveți dreptate să spuneți că ar trebui să găsim metode de a aplica și mai multă presiune atunci când avem de-a face cu astfel de situații. Aceste probleme pot apărea și pe viitor. Este greu să acceptăm că se pun atât de mulți bani în aceste proiecte sunt implicate și uh, părți private și aceste, acești parteneri privați riscă probleme foarte mari dacă întreaga punere în aplicare nu decurge conform planului. După cum spuneam, pe partea financiară, datorită lipsei de fonduri, am încercat să subliniem cât mai tare parteneriatele public-privat. Trebuie de asemenea să dăm semne foarte clare că în momentul în care apare un astfel de, în momentul în care este pus în aplicare un astfel de parteneriat interesant, atunci trebuie să-l punem în aplicare cât mai bine. Dacă s-ar întâmpla așa ceva cu PPP-ul cel mai important de la ora actuală, adică Tour Bordeaux, Iată ce vă pot spune cu privire la aceste probleme. Vom încerca să verificăm, să analizăm metode noi de a aplica mai multă presiune asupra guvernelor și autorităților feroviare. Acestea fiind spuse, mai sunt câteva întrebări la care trebuie să răspund. Trecerea centrală. Știți de ce aceasta nu se află în rețeaua centrală, se află în rețeaua extinsă? nu cred că, este că ne putem închipui că va fi completat până în 2030. Poate 2050 este un termen mai realist. Nu este eligibil pentru fonduri, pentru lucrări, însă este eligibil pentru fonduri, pentru studii. Poate că ne vom putea mișca mai rapid decât în prezent în cazul acestui coridor. Însă, bineînțeles, termenele sunt diferite. Ceva se va face în 10 ani, altceva în 20, altceva generațiile viitoare ne vor prelua ștafeta. Acestea fiind spuse, să trecem la partea atlantică. Aș dori să răspund la întrebarea doamnei Bilbao. Părerea mea cu privire la atitudinea guvernului francez în ceea ce privește această problemă. După cum știți, Comisia Mobilitate 21 a avut anumite concluzii cu privire la designul general al proiectului de trenuri de mare viteză care va fi implementat în Franța. Însă, după cum știți, ministrul Cuvier a spus că legătura cu Spania și apoi legătura cu Toulouse, adică legătura dintre Atlantic și Mediterana, se află încă în, sunt luate în continuare în considerare și intenția lui este să continue cu acest proiect. Poate că se vor înregistra anumite încetiniri datorită problemelor financiare, însă deocamdată încercăm să se pună accentul pe linia actuală de la Bordeaux. Guvernul francez a anunțat că în 2-3 ani sau poate până în 2019, RTMS-ul va fi pus în aplicare în întregime în întreaga rețea franceză. Sperăm că acest lucru se va întâmpla mai devreme decât 2019. Astfel, vom avea la dispoziție o îmbunătățire și vom putea aștepta o nouă linie problema legăturii între cele două rețele încă există, însă într-o vizită recentă am primit indicații clare cum că problema este studiată și se va găsi o soluție. Se va lua în considerare mai ales următorul fapt. Până în 2018, rețeaua bască va fi completă și va putea să ajungă la graniță. Există un plan interesant și pentru ocolirea mai eficientă orașul San Sebastian. Stronsonul Tur Bordeaux va fi de asemenea completat până în 2019 și trebuie să fie pregătiți să exploateze în întregime această nouă rețea care le va fi pusă la dispoziție. Vor lua în considerare și chestiunea aglomerației care există. Se înregistrează la nivelul transportului rutier, Așadar, există indicații clare că e urgent să se ofere o alternativă eficientă pentru transportul de marfă. Și acesta, între timp, va deveni congestionat și vom ajunge cu timpul și la trecerea centrală prin Pirinei. Cred că m-am referit la toate întrebările pe care mi le-ați adresat. Încă două cuvințele pentru a încheia, domnule președinte. Cu ceea ce prive, în ceea ce privește angajamentele celor trei guverne, Portugalia, Spania și Franța, în timpul zilor tente de la Tallinn, la care unii dintre dumneavoastră ați participat, am fost foarte mulțumit să fiu martorul semnăturii declarației de angajament cu privire la coridorul atlantic. Cei trei miniștri și secretarul de stat au uh, fost prezenți. Avem un document scris așadar. Nu e doar o declarație în ziare. Este un angajament al guvernelor. Și o ultimă remarcă. Problemele financiare există. Nu le putem evita. Începe o nouă etapă. și noi ne vom menține angajamentul de a avea o înțelegere din ce în ce mai bună a dimensiunii financiare a problemelor cu care ne confruntăm. Cum să ne folosim mai bine de proiectele prioritare, de parteneriatele public-privat, de noile instrumente, cum ar fi obligațiunile pentru dezvoltarea de proiecte, Apoi mai există și posibilitatea în acest an să discutăm cu anumite guverne și cu operatori privați cu privire la aceste aspecte în Italia, în Spania, în Franța și în alte locuri. Astfel vom putea găsi o soluție pentru problema resurselor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule Secchi. Acum îl invit pe domnul Brinkhorst să vină la prezidiu, care este deja în întârziere, pentru a ne vorbi despre sistemul european de management al traficului feroviar. So, ERTMS, Carol, floor is, is yours. Aveți cuvântul, deci. Aproape că am respectat uh, Uh, timpul, e mai ușor. E mai ușor să-i uh, lăsăm pe deputat să vorbească, vă rog. Respect your timing. Uh, in terms of ERTMS, uh, I can say for... Ceea ce privește ERTMS, um, mm, sunt mai optimist acest an decât în trecut. Uh, 12 Programul a fost pregătit în 2012. Cealaltă îmbunătățire majoră în situației este atitudinea și decizia care a fost luată de Germania, care acum este pe deplin convinsă că acest sistem este sistemul cel mai important de semnalizare și de control, pentru, control al vitezei pentru Europa. În ceea ce privește interoperabilitatea și ceilalți coordonatori au vorbit despre asta, există trei condiții care trebuie să fie îndeplinite. Unul, că trebuie să îndepărtăm uh, obstacolele din infrastructură, apoi trebuie să introducem standardele RTMS și apoi să armonizăm regulile pentru siguranța națională unde ne aflăm astăzi și o să insist să respect timpul care mi-a fost acordat de președinte, o să vă spun câteva idei legate de măsurile pe care le vom lua în viitorul apropiat. Vreau să insist asupra faptului că poate ar trebui să uităm de acest ERTMS și să, vorbe, să vorbim mai mult la această comisie despre interoperabilitate. Trebuie ca sistemele să fie interoperabile și asta înseamnă că acceptăm un minim de modificări la nivelul standardelor, pentru că dacă sistemele devin mai complexe, sunt mai puțin sigure și mai dificil de testat. Modul în care vom face asta este că vom analiza specific secțiunile transfrontaliere, pentru că credem că dacă ne ocupăm de aceste secțiuni transfrontaliere câte una ca proiect, și analizăm 20, eu aș îndrăzni să spun 10 uh, secțiuni transfrontaliere pe care le putem uh, rezolva pe sectorul feroviar uh, între furnizori și autoritățile de siguranță, atunci asigurăm, rezolvăm 80-90% din problemele de interoperabilitate. Deci trebuie să analizăm zonele transfrontaliere în principal și uh, Asta va rezolva, cum spuneam, 80% din problemele de interoperabilitate pe care le avem în continuare. Al doilea lucru pe care îl vom face este să consolidăm implementarea uh, ERTMS. Inițial aveam un plan de desfășurare european. Știm că unele state membre au niște întârzieri și o să vedem ce fel de măsuri putem uh, lua, ce fel de simulente putem aplica pentru a accelera implementarea sistemului. În al treilea rând, în ceea ce privește standardizarea, ceea ce, repet, a fost una din preocupările mele majore, o să încercăm să echipăm uh, toate autoritățile locale cu sistemul de bază 3. De îndată ce finalizăm acest sistem, uh, toate autoritățile locale vor fi echipate cu ele, astfel încât să simplificăm modul de implementare a sistemului. În al patrulea rând, aș vrea să solicit Parlamentului să fie foarte atent la viitorul pachet feroviar al patrulea, pentru că asta este extrem de important pentru punerea în aplicare a interoperabilității așa cum trebuie. În al cincilea rând, există o problemă cu sistemul de comunicații. Poate vă amintiți că uh, acest sistem de management este o combinație între sistemul de transmisiuni și sistemul de comunicații. Unul dintre ele poate fi depășit până în 2020-2025 și trebuie să vedem cu ce putem înlocui acest sistem de comunicare cu un principiu de a uh, face o separare clară între cele două sisteme, astfel încât uh, sistemul ATCS ar trebui să poată comunice, să comunice indiferent de sistemul de comunicare. Al șaselea element pe care vreau să-l subliniez este că acest uh, sistem pe care îl dezvoltăm acum este din ce în ce mai recunoscut la nivel global ca fiind Uh, cel mai bun sistem de verificare, de semnalizare și de verificare a vitezei, de control al vitezei. Trebuie să spun că acest sistem va fi acceptat la nivel global și pus în aplicare la nivel global. Din punct de vedere tehnologic, acest lucru este extrem de important pentru UE. Și dacă luăm toate aceste puncte, avem un program pentru anii viitor care va contribui foarte mult la interoperabilitate uh, și dacă există un mesaj pe care vreau să-l transmit astăzi, de astăzi, este că de acum încolo principala prioritate a noastră trebuie să fie interoperabilitatea. Mulțumesc foarte mult, doamna Alessander. Mulțumesc. Aș dori să-i mulțumesc domnului Vink pentru că a fost atât de clar în prezentare și a spus exact unde se află problemele dar, după cum știți, analizăm pachetul feroviar și ne uităm și la interoperabilitate și ne confruntăm cu probleme extrem de importante. Pe bună dreptate spuneți că unele state membre au dificultăți în a accepta soluții care sunt acceptate la nivel european. Recomandarea dumneavoastră este să echipăm locomotivele dar trebuie să ne asigurăm că și infrastructura este adaptată. Este destul de complicat pe post de compromis, dar ați spus să echipăm toate locomotivele cu acest uh, sistem baseline 3. Și Uh, ce o să le spuneți companiilor care construiesc locomotive când vă vor spune că acest sistem este mai costisitor? Cred că trebuie să dăm un semnal clar industriei. Mulțumesc. Doamna Bilbao. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc pentru explicațiile pe care ni le-ați dat. Uh, lucrăm foarte intens la asta și vedeți ce se întâmplă cu pachetul și cu voturile, dar Problema interoperabilității este analizată de către noi. Uh, încercăm să ajungem la compromisuri și să avem amendamente și aș vrea să aflu de la dumneavoastră care este părerea dumneavoastră în ceea ce privește rolul ERA și rolul pe care îl va juca cu agențiile naționale. Credeți că ar trebui să existe o competență la nivelul autorității europene? Credeți că avem o nevoie de perioadă de tranziție sau care este calea sau rolul pe care ar trebui să-l joace autoritățile naționale pentru a reuși să pună în aplicare acest nou sistem? Există anumiți pași care trebuie să fie luați și care încă nu au fost luați. Doamna Meissner, mulțumesc. Am și o scurtă întrebare. M-a bucurat în prezentarea dumneavoastră să aflu că ERTMS uh, nu mai este o problemă în Germania. Întotdeauna am avut o problemă cu asta până în acest moment. Știm care sunt criticile care ne-au fost aduse, dar mă bucur să aflu că problema a fost îndepărtată. Vreau să știu dacă ați avut probleme și în altă parte. Domnul Riche. Mulțumesc, domnule președinte. Am doar o întrebare uh, adresată domnului Vink. Relația între dificultățile privind uh, evoluțiile sistemului de transmisiuni și cele ale sistemului de comunicații. Dacă ar putea să intre puțin mai mult în detalii în ceea ce privește acest raport dintre cele două sisteme. Mulțumesc foarte mult și din partea mea o scurtă întrebare. Îmi amintesc că în zilele întunecate de pe vremea când încercam să convingem statele membre să accepte RTMS și eu uh, Împărtășesc uh, fericirea doamnei Meissner că Germania în sfârșit uh, a văzut uh, unda verde în ceea ce privește acest sistem. Dar încă mai avem țări unde este dificil să înregistrăm progrese și mă gândesc la propria mea țară. Care este situația în ceea ce privește Regatul Unit și sistemul european de management al traficului feroviar? Apoi o observație legată de al patrulea pachet feroviar. Cred că suntem perfect conștienți de importanța pilonilor tehnici care intră în acest pachet și unii dintre noi, printre care și eu, considerăm că este cea mai importantă parte a acestui pachet, interoperabilitatea despre care ați vorbit. Ai cuvântul, Carl. I try to uh, answer the different questions. O să încerc să răspund la diversele întrebări. În primul rând, în ceea ce privește echiparea locomotivelor cu sistemul Baseline 3, m-aș aștepta ca prin standardizarea în măsura posibilului uh, cu Baseline 3 să avem sisteme mai eficiente și mai puțin costisitoare. Știu că este o problemă, în special în Spania, pentru că acolo există Baseline 2 și trebuie să aflăm dacă ajungem la această decizie să echipăm locomotivele cu baseline 3, să vedem care va fi migrația de la sistemele existente la baseline 3. Singurul lucru pe care pot să-l spun este că ar fi un mare avantaj dacă am putea să upgradăm uh, sistemele de, la, de bord la baseline train, pentru că este un sistem extrem de compatibil și uh, poate merge și pe o infrastructură cu baseline 2, dar și pe o infrastructură cu baseline 3. Deci cred că acest plan nu este încă uh, rezolvat pe deplin, dar dacă este posibil, și am discutat și cu uh, sectorul, dacă este posibil, ar fi în avantajul tuturor, și al uh, căilor ferate, și al agențiilor de siguranță, și al sectorului. În ceea ce privește agențiile naționale și rolul acestora, odată cu al patrulea pachet feroviar, asupra căruia se va ajunge la un acord. Cred că avem principii bune, dar problema va fi să vedem care este rolul agențiilor naționale față de rolul uh, agenției europene pentru că nu ne putem gândi ca Agenția Europeană să fie răspunzătoare pentru toate procedurile de aprobare din fiecare țară europeană. Trebuie să existe o complementaritate între autoritățile naționale de siguranță și ERA, dar ar trebui să uh, se spună clar, uh, așa cum apare și în al patrulea pachet, uh, că autoritatea care definește modul de acțiune este ERA și că autoritatea europeană trebuie să mm, aibă superioritatea, dacă se poate spune așa, asupra autorităților naționale. Deci trebuie să creștem rolul agenției europene și să găsim până la urmă un echilibru între cele două. În ceea ce privește întrebarea legată de alte țări, Trebuie să spun că m-a bucurat uh, decizia Germaniei și uh, toate discuțiile de până acum au fost pozitive. Am acceptat de asemenea că și prioritatea de coridoarelor, în special uh, cele care ne interesează la nivel european, coridorul Rin-Alps, care pleacă, Alpi, pardon, care pleacă din, de la Rin până în Germania de la Rotterdam până în Germania, mă scuzați. Deci nu o să mă mai plâng de atitudinile Germaniei, chiar din potrivă. Există o mică problemă pe care trebuie să o discutăm mai mult și cred că trebuie să avem relații mai strânse cu Ministerul uh, din uh, Franța, cu Ministerul uh, Transporturilor, în încercarea de a accelera problemele, de a accelera progresul, avem probleme, nu pot să vă ascund asta și trebuie să încercăm să convingem autoritățile franceze să uh, accepte și să respecte calendarele prevăzute în programul de desfășurare. Asta va fi unul din principalele subiecte care vor trebui discutate cu autoritățile franceze. În ceea ce privește Regatul Unit, acolo avem o relație deschisă, transparentă, și că întotdeauna Regatul Unit are propriile păreri, dar dialogul există și nu avem probleme majore în ceea ce privește discutarea acestor chestiuni cu autoritățile britanice. Dar s-a implementat în vreun fel sistemul în Regatul Unit? Da, se pare că da. Există întotdeauna un prim pas. Avem extinderea liniei de mare viteză și acolo sunt obligați să introducă ERTMS. Dar ăsta este unul din proiectele majore. Și sunt optimist. În ceea ce privește sistemul de comunicații de care întreba domnul Riche, problema este că ERTMS este o combinație între uh, sistemul de comunicații care a fost uh, dezvoltat uh, în principal pentru căile ferate și sistemul de transmisiuni. Înțelegem că în ceea ce privește transferul de date de care va fi nevoie pe viitor și care nu este legat uh, doar de sistemul ERTMS, ci va fi mult mai mare, ținând cont și de nivelul de eficiență pe care ne-l dorim prin comparație cu sistemul rutier, acest sistem ar trebui să fie mai extins în termen de capacitate pentru transferurile de date și aici trebuie să decidem ce fel de sistem de comunicare dorim să folosim. Cel mai ușor, după părerea mea, ar fi să avem un acord pentru a folosi un sistem universal de comunicații, 3G, 4G și așa mai departe. Am început să analizăm uh, situația și în ceea ce privește calendarul, pot să vă spun că până în 2018 vom hotărâ sau vom propune ce fel de sistem de comunicare vom folosi, astfel încât să putem pregăti migrarea de la sistemele existente către noile sisteme de comunicare, astfel încât până în 2022-2023 să fim pregătiți să punem în aplicare noile sisteme de comunicare. Dar acest lucru face parte din studiu. Mulțumesc foarte mult, domnule Vink. Da, aș mai vrea să mai spun încă ceva. Aș dori să-i mulțumesc președintelui și Comisiei TRAN pentru sprijinul acordat pentru acest proiect pentru că foarte adesea a fost monstrul din Loch Ness, dar uh, avem o atitudine optimistă, suntem convinși că poate să funcționeze și că va fi un sistem european eficient. astfel încât uh, pe durata mandatului pe care îl mai am ca coordonator o să fac tot posibilul. Mulțumesc, mulțumesc, uh, ar trebui să-l avem pe domnul Brinhorst, dar uh, ar trebui să facem o mică pauză înainte să vină domnia sa. Să sperăm că va veni până la ora 5, pentru că altfel totul se dă peste cap. Deci o pauză de 3 minute înainte să vină domnul Brinkhorst. Ok, colleagues. Stimați colegi, l-am salvat pe domnul Brinkhorst de, din mâinile Serviciului de Securitate al Parlamentului. Domnul Brinkhorst este coordonatorul pentru proiectul prioritar 6, axa feroviară Lyon, Trieste, Divacca, Ljubljana, Budapesta, granița Ucrainei. Când sunteți gata, aveți la dispoziție șapte minute și s-ar putea să rămânem în schemă cu timpul. Aveți cuvântul. Mulțumesc, îmi cer scuze pentru foștii mei colegi că, pentru că am întârziat, dar practic este aproape imposibil să mai intri în clădirea Parlamentului, chiar și că a fost europarlamentar. Îmi cer scuze și uh, am fost foarte nepoliticos, dar asta este. Domnule președinte, domnilor și domnilor, pe fond, proiectul prioritar 6. Am vești bune. Pe cele două secțiuni Lyon Turin și turin Torino și pe uh, tronsonul transfrontalier Triest-Divacea s-au înregistrat progrese importante pe Lyon-Torino. Aceasta este această secțiune reprezintă proiectul cel mai important din întregul coridor mediteranean. Pentru că există, reprezintă legătura între liniile dintre din Italia și din Franța. În ultimul an, în Italia, au început uh, lucrările de excavare la tunelul, tunelul La Madalena. Au fost instalate mașinile de forare și tunelul va fi încheiat la mijlocul anului 2016. O realizare majoră. Bineînțeles că uh, se datorează și uh, întâlnirii la nivel înalt în 13 noiembrie între primul ministru Leta și domnul președinte François Hollande. S-au început uh, lucrările și la uh, tunelul Laport și lucrările uh, se prevede că vor fi, se vor încheia în anul 2014. În acest context putem spune că s-a depășit punctul fără întoarcere în momentul în care două comunicare de, comunicate de presă două guverne vorbesc, nu mai vorbesc despre un proiect, ci despre un șantier în lucru. Vorbim aici despre ratificarea un, tronsonul, unui proiect cu privire la tronsonul Lyon-Torino anul trecut. Procedurile de aprobare au fost încheiate în Senat în Franța și în, se mai așteaptă încă votul în Senatul italian. Domnule președinte, acestea sunt veștile bune. După întârzieri de ani de zile, am ajuns în sfârșit la faza de implementare. Foarte pe scurt, domnule președinte, și știu că am întârziat, deci voi, voi fi concis. S-au înregistrat progrese și pe tronsonul transfrontalier Triest-Divacea între Italia și Slovenia. S-a constituit un grup european de interes economic cărui statut a fost semnat în mai 2013. Această, acest grup european este operațional și are sediul la Trieste. În trecut am văzut că este foarte util să îi implicăm pe cei asupra cărora proiectul are consecințe directe. Concluzia mea este că pe aceste două proiecte majore, Lion Torino și este Divacea, lucrurile au intrat pe făgașul normal. Ar fi bine ca aceste progrese să fie mai rapide, însă, dat fiind că opinia publică a, este negativă și în anumite cazuri ostilă în, în față de proiectele de infrastructură, mi se pare că uh, este aproape miraculos ceea ce s-a întâmplat și anume progrese neregistrate. Au fost decizii dificile în ani de criză. Repet, uh, întâlnirea la nivel înalt din noiembrie în acest an. Uh, noua noul mecanism Conectarea Europei adoptat cu ajutorul Parlamentului European va permite continuarea lucrărilor și urmărim cu atenție uh, felul în care vor progresa toate aceste activități. Mulțumim, Mulțumim doamna Iala Sender. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să îi mulțumesc domnului Brinkhorst pentru informațiile sale. Mă bucur foarte mult că întârzierile au fost depășite și că deja proiectul este unul clar, traseul este uh, clar, chiar dacă așteptăm încă acceptul oficial al Italiei. Ce părere aveți în legătură cu Uh, programul care a apărut în presă în legătură cu planul național francez și care nu prevede un tunel până în anul 2030. Nu credeți că ar putea să se îmbunătățească acest calendar? Pentru că noi ne bazăm pe acest uh, tunel, însă în Franța încă nici nu se discută de acest proiect. Mulțumesc, domnul Riche. Mulțumesc, domnule președinte. Aveam aceeași întrebare, pentru că dacă uh, cheltuim deja 10 miliarde, accesul între Lyon și acest tunel ar costa 20 de miliarde de euro. Mm, are rost să construim un tunel pentru ca acesta să rămână ulterior izolat. De asemenea, vreau să menționez și centura Lionului, care reprezintă o altă problemă legată de acest proiect. Mulțumesc, domnule Riche. Din partea mea, domnule Brinkhorst, mă preocupă legătura dintre Italia și Slovenia, în special dacă ne uităm la portul Coldport. ce lucrări au început în partea slovenă, pentru că văd că se prevede că munca va începe doar peste câțiva ani. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, pentru a răspunde doamnei Sender, vă asigur că traseul este complet, există un acord în legătură cu traseul care este menționat în uh, acord și nu vor exista devieri. Au existat constrângeri uh, speciale datorită um, constrângerilor fizice din Valea Suz. Bineînțeles că ne-am dorit ca lucrurile să um, meargă mai repede, însă proiectele de infrastructură aprobate reprezintă excepția de la regulă în legătură cu calendarul prevăzut cu 2030, ambele părți au convenit și președintele Hollande consideră că tronsonul respectiv este o zonă cheie prioritară contăm pe ajutorul dumneavoastră în legătură cu în ceea ce privește faza de implementare. În legătură cu întrebarea domnului Riche, întotdeauna s-a considerat că susținerea financiară din partea Comisiei va viza în special partea transfrontalieră. Îmi dau seama că există elemente incomplete de ambele părți și o parte din uh, Înțelegerea actuală din 23 noiembrie este viza anumite întârzieri de pe partea Italiei. Însă, de acum până în 2030, au mai rămas 16 ani și, din punct de vedere personal, Eu consider că între timp vor exista presiuni considerabile ca lucrările să continue și de asemenea, dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă cu legătura între Spania și Franța, aceste lucrări vor da un semnal vizibil. Bineînțeles că fondurile sunt cruciale și Parlamentul este perfect conștient de acest lucru, dar nu vreau să vă reamintesc de pierderile din bugetul actual. Aceasta este situația în care ne aflăm, însă nu prea putem să ne plângem, date fiind resursele pe care le avem la dispoziție. În ceea ce privește Coper, Coper nu a reprezentat o problemă, pentru că pentru Slovenia este uh, un element cheie legătura între Divacea și Coper și accesul la Mediterană. Între Trieste și Copa. Însă au apărut evoluții noi. Un nou acord între Slovenia și Italia. O structură comună înseamnă că anumite ezitări din partea părților au dispărut și de asemenea vreau să mulțumesc colegilor care au fost implicați în cooperarea asupra mărilor. Există un interes din ce în ce mai mare ca porturile din nordul Italiei, inclusiv Veneția, să conlucreze și să coopereze cu COPA. Nu vreau să mă arăt foarte entuziast, însă cred că o viziune pentru viitor este importantă. În nordul Italiei, nordul Italiei și malul Mediteranei se va afla într-o poziție mult mai bună în viitor pentru a concura în Europa și cred că cooperarea în zona respectivă are șanse reale de uh, succes. Însă este importantă și colaborarea Parlamentului. Vă mulțumim, domnule Brinkhorst. Mulțumim tuturor coordonatorilor proiectelor TNT. Sperăm că vor beneficia de susținerea Comisiei. Știm că lucrurile se schimbă. Vom vedea ce rezultate concrete vor apărea în viitor sperăm că următoarea, că Comisia pentru Transportul din următorul mandat al Parlamentului European se va arăta interesată în aceste proiecte. Comisia noastră și cea anterioară a fost, au fost foarte interesate în temă, această temă. Mulțumim tuturor și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi accesul la piața serviciilor portoare și transparența financiară a porturilor. Îi lăsăm pe coordonatori să ne părăsească și trecem la raportul domnului Fleckenstein. Puteți aștepta un moment până părăsesc sala persoanele care nu mai doresc să asiste la discuții. Ok, Mr. Fleckenstein. Port Domnule Fleckenstein, serviciile portoare. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, propunerea comisiei analizează trei aspecte esențiale. Accesul pieței la, por- la serviciile portoare, transparența financiară și uh, organismele de supraveghere. Eu salut faptul că Comisia a învățat din greșelile din trecut și acum are o abordare mai sensibilă, mai cumpătată. Este vorba de politică, de angajare, aceasta se află la nivelul dialogului social. În ciuda acestor lucruri, există anumite critici pe care le pot formula. Multe părți interesante s-au opus anumitor aspecte, transparenței infrastructurilor și autoritățile de control independent. Eu sunt de părere că abordarea comisiei poate fi modificată există anumite probleme pe care trebuie să le depășim pentru a obține porturi cu adevărat eficiente. În plus, valoarea se află la nivelul autonomiei crescute pentru porturi. Acestea își pot determina singure infrastructurile și investițiile și nu vor mai depinde de ministere pentru acestea. Acest lucru înseamnă că porturile voi avea, vor avea un rol important în momentul în care e vorba de determinarea, de stabilirea propriilor lor planuri de investiții, de obținerea de fonduri de la guvern și crearea unui, unui situații mai echitabile. Trebuie să luăm în considerare aceste probleme și în contextul la încă două dosare. Modernizarea liniilor directoare pentru uh, ajutorul de stat orizontal pentru 2014, pregătire pentru 2014 și apoi directiva concesiunilor. Încă nu există un acord cu privire la acest aspect. Încă nu există un acord cu privire la acest dosar, înainte să avem un acord cu privire la concesiuni. Apoi, cu privire la raport, avem 84 de amendamente. Nu sunt suficiente. Să bineînțeles ne aflăm doar la începutul procesului. Am organizat și o mini-audiere, discuții cu sindicatele. Toate acestea ne-au arătat că este nevoie de mai multe amendamente. În ceea ce privește mecanismul de plângeri, trebuie să se înființeze unul fără să se, să se crească birocrația și același principiu ar trebui să fie valabil și pentru procedurile consultative pentru utilizatorii porturilor. Ori de câte ori facem acest lucru, trebuie să evităm creșterea birocrației. Tot ceea ce a cerut comisia trebuie pus în cuvinte mai clare și uneori trebuie să îmbunătățim limbajul. Nu putem avea o soluție care să fie bună la toate aici. În ceea ce privește domeniul de aplicare, dragajul nu este un serviciu portuar, în opinia mea. Nu ar trebui să se afle în domeniul a acestui regulament, deoarece nu este un serviciu oferit utilizatorilor, ci ține de, uh, de mentenanța infrastructurii portului. În al doilea rând, serviciile de navigație Nici acestea nu se află în domeniul aplicare datorită chestiunilor de siguranță. Ar trebui să fie o excludere aici, o excepție. Ele trebuie să poată fi gestionate de către autoritatea națională. Eu cred că la acest punct va fi nevoie de încă câteva amendamente ca să ne asigurăm că totul este clar. În ceea ce privește limitarea numărului de porturi, de furnizori de servicii în porturi, În această propunere există ceva care ar putea permite acest lucru și există un motiv foarte bun. Există oarecare justificare în acest sens. Diverse criterii care pot fi luate în considerare, mărimea portului, capacitatea economică, capacitatea de a oferi servicii navelor. Nu are sens că mai multe porturi să se afle concurență pentru a face față traficului. Și apoi mai este vorba și de standarde. Când vine vorba de procedură de selecție, nu trebuie să aplicăm aceste condiții tuturor uh, serviciilor în manieră generalizată. Ar trebui să ne gândim la situații specifice în momentul în care serviciile se oferă sub forma unei concesiuni. Cred că ar fi prea multă birocrație aici dacă contractele mici ar fi acordate pe aceleași baze. Apoi ceva ce nu se află în proiectul meu de raport, însă trebuie incorporat în el, în opinia mea, este următorul. Ideea de alegere după bunul plac. Cred că este fezabil și cred că Comisia de Ocupare a Forței de Muncă se ocupă de găsirea de soluții. Apoi, porturile trebuie să poată prioritiza serviciile el însuși, ele însele. Și vom mai discuta cu privire la aceste aspecte. Apoi, infrastructura. fonduri pentru infrastructură. Ar trebui să existe acorduri obligatorii, iar apoi banii cheltuiți aici trebuie să fie cheltuiți într-o manieră transparentă. Portul ar trebui să își poată pregăti propriul plan de afaceri, propriul model de afaceri, atunci când vine vorba de economia regională, actele de delegare trebuie să se limiteze la clasificarea navelor și al combustibililor Iar dacă se oferă decontare, atunci, reducere, atunci portul trebuie să decid acest lucru. Consultarea utilizării portului este o practică comună, de aceea ar trebui, evita, ar trebui să fie posibile aranjamente flexibile. Este nevoie de ceva form, un format diferit, în așa fel încât tot, utilizator, tot utilizatorii să fie uh, consultați într-o manieră uh, adecvată. Utilizatorii au nevoie de informații cu privire la criteriile utilizate și orice schimbare substanțială ar trebui să facă subiectul unei informări. trebuie să existe discuții și cu privire la tarife și, aceasta, și tarifele vor fi o decizie independentă. Apoi cu privire la organismele, la, cu privire la supraveghere, organismele de supraveghere ar trebui să se ocupe de plângeri. În multe state membre există deja asemenea organisme, autorități de transport și diverse departamente care îndeplinesc acest rol la ora actuală având în vedere numărul foarte mare de organisme care se ocupă de această responsabilitate la actuală, trebuie să ne concentrăm pe funcție, pe rolul îndeplinit, de, mai mult decât pe organism în sine. Raportul meu spune foarte clar că trebuie să identificăm, să identificăm uh, o, un punct de contact, să determinăm un punct de contact pentru plângeri, însă trebuie să ne limităm acest lucru. Trebuie un uh, contact doar pentru plângeri foarte, foarte specifice. Însă nu plângeri cu privire la regulament uh, în sine. Aici Uniunea Europeană va trebui să se asigure că se pune în aplicare regulamentul. Acolo unde există deja acest contact, el poate să rămână. Iar acolo unde nu există, va trebui să fie creat. Termenul pentru amendamente este sfârșitul decembrie avem trei întâlniri cu coronatorii, deci pe 8 decembrie, pe 12, apoi pe 11 februarie avem uh, votul, iar apoi în martie vom avea votul în plenară. Primele reacții din afara Parlamentului, Scafiport și statele membre, ne-au înaintat comentarii pozitive Mai avem încă discuții cu sindicatele. cu privire la fond, așadar, însă, bineînțeles, încă nu am ajuns la un acord și aștept feedback din partea coordonatorilor, din umbră. Domnul Cumunțacos, de să cuvântul domnul de Bacăr, domnul Bradman, doamna Wills, ei sunt raportorii în umbră. 4 minute, așadar, apoi domnul Riche și domnul Van Dalen și domnul Fidanța mai doresc să ia cuvântul. Și apoi domnul de Grandez. Doamna Iala Sender. propun 4 minute pentru raportorii în umbră, 2 minute pentru alți membri. Bine? Voi porni cronometrul pentru că alt, altfel pierdem uh, timpul domnului Cumunțacos. Cum Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să pornesc discuția cu privire la acest subiect foarte complex. Cu toții sperăm să rezolvăm problemele. Nu ne dorim, nu dorim să ne lăsăm influențați de faptul că în trecut am eșuat în două rânduri. Sperăm că cu puțin spirit întreprinzător și cu puțină speranță și cu mult efort vom ajunge la un, la un acord. De aceea aș dori să salut uh, raportul colegului Fleckenstein, precum și eforturile acestuia. Cred că majoritatea propunerilor sale sunt în direcția cea bună, dar cred că va trebui să dezbatem anumite aspecte. Acestea poate că ar trebui să fie specificate mai mult sau poate că ar trebui modificate. Munca pe care ne-a prezentat-o colegul astăzi este, în, este pe calea cea bună și aș dori să-l felici, să felicit pentru efort. Autoritatea independentă de supraveghere. Aici sunt complet de acord cu abordarea domnului Fleckenstein. Sunt de acord cu ideea unei autorități autonome. Pentru că este nevoie și de opinie autonomă, fără să se creeze un organism adițional în acest sens, indiferent de organul care va fi creat. Trebuie ca funcționarea sa să fie independentă. Apoi articolul 18 în ceea ce privește cooperarea între autoritatea independentă de supraveghere ar trebui, de asemenea, să ne gândim la crearea unei platforme de dialog, în așa fel încât să se permită participarea la dialog și la partajarea de informații. Însă cred că, per total, articolul 18 este bun. Apoi, limitarea numărului prestatarilor de servicii. Articolul 6. Și aici cred că este bine să punem în aplicare trei criterii. Acestea pot justifica limitarea respectivă a numărului de prestatari, de furnizori. În primul rând, dimensiunea mică a pieței, a porturilor și capacitatea, sa, capacitatea lor, apoi, de asemenea, nevoia de a, apăra med- de a proteja mediul. Iată cele trei criterii care eu cred că vor contribui în mod eficient la limitarea numărului de furnizori. Apoi, în ceea ce privește consultările cu utilizatorii porturilor, sunt de acord cu amendamentul propus de domnul Fleckenstein. În ceea ce privește organul de gestiune a portului, și aici propunerile merg în direcția cea bună. Acest organ trebuie să acționeze Conform uh, nevoilor sale strategice, respectând, bineînțeles, anumite principii de bază. Transparența este absolut necesară, mai ales acolo unde este vorba de anumite ajutoare statale. În concluzie, încă un minut aș dori să vorbesc. Mă refer la intrarea în vigoare a regulamentului. Avem un termen de 2 ani dragajul, sunt de acord cu ceea ce s-a spus, sunt de acord cu logica sa, dar trebuie să examinăm caz, un caz de dragaj care ne privește. De multe ori, dragajul, în mod indirect, se prezintă ca un serviciu de stat și acest lucru trebuie subliniat. Apoi, pilotajul, serviciile de navigație, așadar, trebuie găsit un echilibru între textul comisiei și propunerile raportorului. Mulțumesc, domnule președinte, spune domnule Bacar. Sper că vom putea ajunge la un acord. Într-adevăr, raportorul a făcut anumite uh, amendamente care consolidează textul. Există oarecare diversitate la nivelul porturilor, diverse mărimi, diverse contexte, diverse facilități oferite, însă cred că este important pentru noi să ne folosim de acest regulament în așa fel încât să ajungem la anumite standarde comune europene. În calitate de liberal, Sunt pentru deschiderea piețelor. Dorim să creștem competitivitatea, porturilor, însă trebuie să ne asigurăm că serviciile la nivelul porturilor pot să funcționeze într-o manieră optimă. Domeniul de aplicare ar putea fi o problemă. Sper că putem obține un pachet mai bun decât ceea ce propune raportul la ora actuală. Păi nu sunt pentru, nu sunt în favoarea niciunui fel de povere administrative adiționale. Trebuie să ne să le folosim de prevederile regulamentului așa cum trebuie. Raportorul trebuie sprijinit în ceea ce privește um, abordarea sa în acest uh, sens. Propunerile raportorului merg în direcția care trebuie. Trebuie să existe tarife, însă este nevoie de transparență totală. nu trebuie să ignorăm contextul economic mai larg. Un lucru cu care nu sunt de acord este următorul. Trecerea de la un furnizor la altul. Există anumite prevederi foarte stricte cu privire la personal. Există sisteme foarte diferite în, divers, în diversele state membre. În propunerea noastră trebuie să ne concentrăm și pe dialogul social. Se pare că oamenii încearcă să strecoare măsuri pe ușuți din dos. Am văzut anumite propuneri de la Comisia de Ocupare cu care nu sunt de acord. Noi nu putem să includem chiar totul aici. Nu știu dacă perioada de 3-4 ani de tranziție este bună până la punerea în aplicare. Ar putea exista un risc. Oamenii vor încerca să um, manipuleze contractele în această perioadă. Trebuie să punem pe picioare sistemul cât mai repede posibil. Acest lucru este în beneficiul competitivității porturilor noastre. Sunt sigur că putem ajunge la un acord și aștept să discutăm. Mulțumesc, domnule Bradburn. Patru minute, vă rog. <clears throat> I maybe won't need the four minutes, S-ar putea să ne am nevoie de cele patru minute, domnule președinte. Îi mulțumesc raportorului pentru activitatea sa. Este, în mod clar, o îmbunătățire față de propunerea inițială a Comisiei. Sunt perfect de acord cu poziția sa în ceea ce privește organismul independent de supraveghere care în propunerea Comisiei cred că este o rețetă de birocrație complet inutilă. Totuși, am niște îngrijorări destul de grave și nu sunt convins că propunerea Comisiei, oricât de bine ar fi modificată, va fi acceptabilă până la urmă. E a treia oară că avem o propunere de regulament privind porturile în fața Parlamentului. A fost respinsă de două ori, pe bună dreptate, și uneori stau și mă întreb ce anume nu pricepe uh, Comisia din cuvântul nu. E, propunerea în, în sine sa, în esența sa, este mult prea birocratică și are o manieră intervenționistă. Nu recunoaște nevoia piețelor de a opera liber, liber și nu recunoaște nici capacitatea de autoguvernare a porturilor care sunt subvenționate public. Porturile sunt supuse legii concurenței și acest regulament mi se pare inutil și repetitiv. Dacă Există un moment potrivit pentru un asemenea regulament? Nu e acum. Vrem să vedem cu ce vine Comisia în ceea ce privește ajutoarele de stat. Vrem să vedem implicările practice ale directivelor asupra porturilor. După cum știți, noi avem un sector portuar foarte important și acest uh, regulament ar periclita acest sector și miile de locuri de muncă. Așa cum a spus și raportorul, nu există o soluție universală pentru a rezolva orice problemă care îi se pare, îi se năzară comisiei că a apărut. Deci eu voi veni cu un amendament pentru respingerea acestei propuneri și sper că uh, luând în calcul toate aceste elemente, acesta va fi rezultatul final. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamna Wells. Patru minute. Ja, vielen Dank. Ich lehne den Verordnungsentwurf auch nach den Mulțumesc foarte mult. După ce am auzit uh, ceea ce a spus raportorul, dați-mi voie să spun că resping textul în proporție de 80%. Uh, mulți au spus că se bucură de accesul la piață, dar nu cred că e cazul să introducem regulamente și reguli noi și sunt sigură că până la urmă Comisia Europeană uh, va veni cu un al patrulea pachet portuar și o să facă o întoarcere de 180 de grade. În ceea ce privește poziția juridică, nu cred că este instrumentul juridic adecvat. Acest tip de regulament nu ar trebui să fie utilizat pentru a rezolva asemenea probleme în porturile noastre în Europa. Am vorbit și cu Camera de Comerț și Industrie din uh, Uh, nordul Germaniei și acesta e al doilea motiv pentru care resping din start acest text. Pentru că și ei au spus că este inacceptabil să se reia problema diverselor activități care nu ar trebui să fie implicate într-un asemenea pachet uh, uh, de legi, cum ar fi dragarea Domnul uh, raportor a menționat deja acest lucru, dar nu știm ce va ieși după ce se discută la Comisie și la Consiliu. Chiar dacă scoatem dragarea și uh, pilotajul din uh, regulament, odată ce regulamentul intră în vigoare, asta nu înseamnă că nu rămâne ușa deschisă pentru includerea altor tipuri de activități. Și trebuie să spun că nu cred că domnul Fleckenstein a avut o abordare corectă sau suficientă. O să spun de asemenea că în articol 18.6 ă, din propunerea Comisiei apare o intervenție în dreptul la grevă al sindicatelor și al muncitorilor. Și cred că acesta este un atac asupra drepturilor la, dreptului la grevă al muncitorilor noștri. Și cred că acest lucru nu a fost luat în calcul așa cum trebuie de domnul Fleckenstein. Deci uh, se încearcă limitarea dreptului la grevă și cred că este iarăși o tentativă a Comisiei de a reintroduce intențiile pe care le-au avut în textele legislative anterioare pentru a limita libertatea de acțiune a sindicatelor europene. ETF sindicatul portuar uh, german a spus că uh, punem uh, căruța înaintea calului, pentru că iarăși ne uităm la directiva privind concesionarea. Textul nu este decis de Parlament și Până nu se va întâmpla așa, nu cred că putem avea o decizie obligatorie pe marginea acestui text legislativ. La 18.1 se vorbește despre autoritățile independente de supraveghere, care ar trebui să fie reunite într-un singur organism. Cred că și asta merge împotriva structurilor naționale existente și împotriva logic, logicii lucrurilor. Mulțumesc, domnul Riche, acum pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să spun că Directivele sunt ca rufele. După ce le-ai spălat de două ori, încep să intre la apă. Și vedem o directivă care este un pic mai intrată la apă și ca atare un pic mai acceptabilă. Nu știu dacă Uh, plenul ar putea să respingă această propunere sau poate ar putea încerca să o refocalizeze. Și eu sunt de acord cu munca raportorului și îmi, spun, îmi pun ca el uh, mai multe întrebări. În primul rând, uh, s-a vorbit despre remorcare, dar, sau cel puțin asta am auzit în cască, dar cred că era vorba de pilotare. Uh, Uh, deci uh, pilotajul uh, și amarajul, de altfel, sunt niște aspecte esențiale pentru porturi și vreau să mă întreb dacă n-ar trebui să excludem și remorcajul și amararea tocmai pentru aceleași motive dragarea care face parte din infrastructură mm, n-ar trebui să rămână acolo ar trebui să rămână acolo pentru că altfel, dacă excludem tot, nu mai rămâne nimic. Uh, absența directivei privind concesionarea nu, ne, nu are un impact prea mare, pentru că uh, avem doar o perspectivă a acestui raport după raport, dacă se poate spune așa. Cred că autoritatea de control este necesară. Înțeleg că trebuie să uh, reunească autoritățile naționale, dar asta înseamnă că reunește niște autorități care sunt extrem de diferite, ceea ce înseamnă că va reduce nivelul de control asupra porturilor și va crea o mare dificultate în propunerea existentă. Mulțumesc, domnul Van Dalen. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Nu mă bucură foarte tare această propunere. Dacă vorbim despre ajutor de stat pentru porturi și vedem ce face Comisia cu aceste ajutoare, trebuie să ne gândim la componență. Transparența financiară este extrem de importantă în a treia secțiune, dar sunt îngrijorat că o să avem o structură birocratică absolut îngrozitoare, deci sunt destul de critic față de această propunere. Există și riscul că vom avea un dialog social cu condiții uh, sociale destul de prost uh, menționate. Pentru că dacă ne uit... Nu vreau să repetăm ce s-a întâmplat în sectorul uh, aeroportului. În ceea ce privește aplicarea regulamentului, raportorul pe bună dreptate se referă la importanța serviciilor și distribuirea acestora de dragul siguranței, dar serviciile de ancorare și de amarare sunt la fel de importante astfel încât oamenii să, poată, să se poată îmbarca și să poată debarca în siguranță. Deci și acest lucru ar trebui să fie menționat. La articolul 14, cred că trebuie să atragem atenția asupra acestui concept de porturi ecologice. Francamente ho molte perplessità. Mulțumesc, uh, domnule președinte, spune domnul Fidanța. Există mai multe elemente uh, ale acestei propuneri care mă intrigă. Este destul de târziu uh, astăzi și nu știu dacă vom reuși să ajungem la un rezultat final înaintea finalului mandatului. Uh, sunt multe voci critice uh, legate de serviciile pentru pasageri și de serviciile de marfă, dar există și elemente pozitive. Transparență financiară, și ne concentrăm asupra organizării diverselor servicii, servicii portoare, care, după părerea mea, nu sunt uh, uh, tratate așa cum trebuie în acest moment. Toate studiile arată că operatorii nu, arată, nu aleg porturile doar pe baza costurilor serviciilor. Acesta e doar un factor dintr-o gamă mai variată. În ceea ce privește pilotarea, și serviciile de andocare, nu cred că există o diferență foarte mare. Primul lucru care mă deranjează este ceea ce se aplică pilotului, pentru că serviciile de pilotare țin uh, cont până la urmă și de elementele de siguranță. Raportorul a vorbit despre dragare și pot fi de acord și cu dragarea și cu uh, pilotajul dar dacă ne gândim și la, dacă îndepărtăm toate și celelalte servicii uh, legate de siguranță, atunci nu mai rămâne nimic și atunci întrebarea este de ce naiba mai avem nevoie de un regulament și de ce nu facem o directivă. Domnul Grandes. Mulțumesc, domnule președinte. Ce mi-aduc aminte este spectacolul penibil la care a asistat acest Parlament cu manifestarea în portul uh, de la Strasburg. Cred că vă amintiți, domnule președinte. Și apoi Comisia a avut nevoie de 5 ani pentru a veni cu o propunere nouă. Și cred că această propunere este una foarte timidă. Intenția Comisiei este foarte clară, doar că lucrurile nu funcționează. Îi mulțumesc, deci, raportorului pentru eforturi, dar cred că această propunere nu este deloc uh, viabilă. Așa cum uh, spunea și Gabriel Garcia Marquez, este cronica unei morți anunțate. Deci asta se va întâmpla cu acest proiect de regulament și atunci cred că ar trebui să ținem cont de competitivitatea noastră. 90% din mărfurile noastre sunt exportate prin porturi și transportul este esențial pentru industrie iar un port eficace sau neeficace are un impact asupra întregului lanț de producție. Există sectoare care vor privilegii care datează dintr-o altă epocă, într-o altă eră și nu vreau să le enumăr acum. Cred că propunerea Comisiei este, cum spuneam, una foarte timidă prestarea liberă de servicii nu poate exista dacă există atât de multe excepții. Deci trebuie să uh, rezolvăm unele dintre problemele din uh, regulament, cum ar fi dreptul de uh, înființare a activității. Raportorul are dreptate atunci când vorbește despre un proiect dificil de implementat, pentru că se propune ca autoritățile competente și managerii să aibă o autoprestare de servicii. Nu cred că o întreprindere publică poate să intre în competiție loială cu întreprinderile private. Tocmai de aceea, întreprinderile de transport nu ar trebui să aibă limite la prestările de servicii. În ceea ce privește aspectele sociale, nu cred că e cazul să vorbim, pentru că drepturile lucrătorilor sunt apărate prin legile Parlamentului și prin legile naționale. Doamna Alessandra are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte și eu am impresia că suntem într-un deja vu. Nu e chiar același text pe care l-a trimis Comisia înainte, dar mi se pare că este o versiune de mâna a doua, dacă se poate spune așa, o versiune mult mai slabă. Și ceea ce încercăm să facem noi aici este să reducem sfera de aplicare atât de mult încât până la urmă, sincer, trebuie să recunoaștem că nu o să mai rămână nimic. Știu că raportorul a făcut multe și domnul Fleckenstein chiar și-a dat osteneala, dar nu știu dacă vom putea să punem în aplicare această legislație. E cea mai bună legislație pe care o putem găsi înființăm niște standarde care trebuie să fie direct aplicate Înțelegem aici că sunt multe lucruri care au fost uh, eliminate din text. Nu includem dragarea, nu includem pilotajul, nu includem andocarea și așa mai departe. Și atunci mă întreb care mai este rostul acestui text. Nu sunt de acord 100% în ceea ce privește nevoia, necesitatea acestui text. Vorbeam și de drepturile sindicatelor și de încălcarea drepturilor acestora. Pentru că nu vorbim doar despre drepturile lucrătorilor și despre dreptul la grevă. Cred că este un, un text de minimis, așa, minimul necesar. Noi, în Parlament, întotdeauna am spus că avem nevoie de transparență, mai ales în ceea ce privește activitățile statului și în acest text nu avem niciun fel de transparență, de fapt. Uh, și cred că trebuie să ne întrebăm care este utilitatea acestui text. Uitându-ne și la structura federală, spre exemplu, avem multe porturi în Spania care funcționează autonom și atunci chiar nu văd cum am putea aplica un asemenea regulament, ca să nu mai vorbesc de alte probleme, cum ar fi coordonarea rețelei, sau autoritățile de supraveghere. Chiar nu sunt convins că va, am putea să avem un asemenea text. Înainte de a da cuvântul Comisiei, vreau și eu să spun câte ceva. Întrebarea cheie este dacă eliminăm pilotarea, dragarea, andocarea, lucru cu care sunt perfect de acord de altfel, atunci avem deja manipularea de marfă care a fost eliminată de comisie și atunci avem un pachet care nu are manipularea de marfă, deci de la bun început, și apoi elimin toate celelalte și atunci întrebarea este mai rămâne ceva de mai merită discuția? Și atunci trebuie să întreb comisia, să adresez comisiei această întrebare de la bun început. Știu că raportorii au lucrat din greu la asta și au încercat să introducă ceva acolo, dar din ceea ce spun colegii, este foarte clar că mulți consideră că ar fi cazul să respingem pentru a treia oară. Bineînțeles, asta va însemna că peste vreo 2-3 ani ne trezim cu altă propunere din partea Comisiei. Dar ceea ce mă îngrijorează pe mine este credibilitatea chiar înainte să mergem la Consiliu și naiba știe ce o să mai facă și ei cu textul ăsta, dar vorbim de credibilitatea de a încerca să avem o lege doar de dragul de a da o lege. Și clar, dacă manipularea de marfă ar fi acolo, am putea avea o luptă. Ar ieși iarăși o răscoală și probabil că de-aia a fost și eliminată din text de la bun început ca să evite o altă răscoală. Dar, cu toate astea, dacă nu ne puteți convinge uh, de necesitatea introducerii uh, manipulării uh, de marfă sau pilotării sau dragării, atunci poate ar trebui să vă adresați serios întrebarea dacă n-ar trebui să retrageți cu totul propunerea. Comisia are cuvântul. Great introduction. Uh, to, to the... Mulțumesc, domnule președinte, pentru această introducere. Da, sincer, Ascultându-l pe raportor și pe mulți dintre colegii dumneavoastră, vreau să spun că, în sfârșit, avem ingredientele corecte pentru a avea un text bun. Un text care nu se referă doar la accesul la piață. Da, într-adevăr, am venit deja de două ori la dumneavoastră cu propuneri care se refereau exclusiv la deschiderea serviciilor portoare către concurență. Am învățat din greșelile trecutului. Și tocmai de aceea, din păcate, acest text vine destul de târziu, dar trebuia să facem o consultare largă pentru a înțelege mai bine și pentru a stabili într-un text juridic parametrii esențiali pentru Uh, mai multă responsabilitate și mai multă certitudine juridică. Și puteți să ne provocați pe multe teme și să ne puneți, să ne contestați. Dar dacă vă uitați la lista din text, sunt convins că putem să vă convingem la rândul nostru că aceste elemente există acolo pentru ca toți actorii, inclusiv operatorii portuari, să aibă toate aspectele esențiale pentru a avea o mai bună responsabilitate, o mai mare responsabilitate, o mai mare certitudine juridică și, deci, să, pentru a putea fi mai eficienți și mai bine echipați pentru a face față concurenței. Mulți dintre dumneavoastră ați vorbit despre importanța esențială a porturilor în uh, sectorul uh, nostru economic. Uh, analizăm raportul raportorului dumneavoastră și mi se pare că este o bună tentativă de a îmbunătăți și mai mult, mai multe aspecte unde poate am mers un pic cam prea departe. Vorbesc aici despre simplificarea și de flexibilitatea suplimentară din proiectul de raport referitoare la plângeri, la mecanismul de supraveghere, care a fost uh, apric dezbătut și cu multe de amendamente pe care le-a adus, se pune accentul pe autonomia portoară, iarăși unul dintre principiile majore pe care noi le-am apărat împreună cu dumneavoastră timp de ani buni. Sunt câteva aspecte, pentru că vorbim aici despre clarificare. Pentru pilotare și pentru dragare, cred că intenția nu este să le excludem, să excludem aceste servicii esențiale din sfera de aplicare a textului, ci mai degrabă să indicăm în mod clar că, datorită specificității legate de aceste servicii, ele trebuie să fie în primul și în primul rând uh, acoperite exclusiv de uh, regimul transparent pe care îl propunem. Și astfel am merge pe amendamentele propuse de raportor, pentru că considerăm că ambele servicii, unul are cost direct pentru utilizator, celălalt are cost indirect, și fac parte din uh, uh, sistemul de eficiență al unui port. Deci aici avem o valoare adăugată în ceea ce privește transparența, care merită să fie păstrată. Alte două aspecte importante pentru noi. Ne uităm la amendamentele pe care le propuneți și vreau să întreb de ce am încercat să calibrăm mai bine uh, utilizarea drepturilor exclusive. Textul este un act legislativ important care oferă certitudine juridică și care spune că drepturi exclusive pot fi acordate unui număr mai mare de servicii uh, portoare în funcție de orientarea de piață a diverselor țări. Deci credem că ar trebui să enumerăm uh, trimiteri la legile existente, uh, la regimul de concesionare și la regimul de achiziții publice. Deci este un strat esențial de certitudine juridică. La fel, când discutăm despre clasificarea comună a vaselor și tipul de elemente pe care le propunem pentru updatarea, pentru actualizarea constantă prin acte delegate, am pus accentul pe definirea vaselor ecologice și pe uh, principiile de încărcare uh, în funcție de mediu, pentru că, până la urmă, dacă se fac uh, investiții pentru a achiziționa vase uh, ecologice, trebuie să ai o certitudine juridică pentru a ști dacă te califici sau nu să folosești acest tip de vase în diverse porturi. Știu că nu avem prea mult timp la dispoziție, domnule președinte, dar cred că este un text extrem, extrem de diferit față de cel pe care l-am dezbătut în trecut. Cu mulți dintre dumneavoastră, îmi dau seama de asta. Și cred că proiectul de raport uh, pe care îl discutăm este o bază excelentă de discuții. Mulțumesc. Domnule Fleckenstein, pe, cu, pe scurt, vreți să spuneți câte ceva? Câteva lucruri doar. În ceea ce privește pilotajul, ar trebui să discutăm aceste lucruri mult mai în detaliu. Odată ce am parcurs întreaga legislație, vom ști când va putea fi implementată. Trebuie să fie votată și directiva concesiunilor înainte de a ști ce decizie putem lua în acest caz. În ceea ce privește organismul consultativ, asta nu înseamnă că noi nu putem face verificări sau controle. Știm ce vrem să controlăm și ce vrem să supraveghem faptul că facem acest lucru printr-o autoritate din statul A sau B, sau dacă va exista un organism într-un alt stat, mm, asta nu trebuie decis în momentul actual, nu trebuie să reinventăm roata. Ultima întrebare, dacă avem nevoie de o directivă sau de un regulament trebuie să știm că o regul- un regulament este bine, însă o directivă este, se aplică doar dacă vrem să facem tot ce, este, ce apare în text. Ceea ce a propus Comisia și ce am încercat eu să modific, dacă asta nu merge suficient de departe, părerile sunt împărțite atunci haideți să renunțăm. Eu m-aș adresa raportorilor din umbră care să-și consulte grupurile. Am auzit de la conservatori și de la GUE că vor respinge acest proiect orice s-ar întâmpla. Însă, aș fi interesat de opinia celorlalte grupurilor politice. Două treimi din socialiști și democrații au declarat că dacă este uh, un text bun, atunci nu se împotrivesc. Doamna Ayala Sender spune că are un sentiment de deja vu. Într-adevăr, este a treia oară când discutăm acest proiect. Și în trecut am discutat alte texte în repetate rânduri, însă va trebui să vedem dacă avem o majoritate pentru sau nu. Dacă nu avem o majoritate, o majoritate nu are niciun sens să legislăm să legiferăm doar de dragul de a legifera. Poate vom discuta acest lucru în 12 decembrie. Mulțumim, domnule Flackenstein. Vom vota în comisie în 11 februarie, termenul pentru amendamente în decembrie și probabil votul în plenară în martie 2014. Termenul pentru amendamente 3 decembrie. Mulțumesc, domnule Fleckenstein. Urmează modificarea regulamentului cu privire la tahografe. Vă reamintesc că poziția comisiei a fost eh, anunțată în plenară în 21 noiembrie și de asemenea că textul adoptat de către Consiliu reflectă acordul la care s-a ajuns între raportori, raportorii din umbră și Consiliu. Deci, proiectul de recomandare al doamnei Țicău pentru a doua lectură nu va avea niciun amendament. Unele grupurilor le place compromisul, altora nu. Opțiunile sunt de a vota pentru sau împotrivă. Termenul pentru amendamente este 28 noiembrie. Are cuvântul doamna Țicău. Domnule președinte, vreau uh, să încep prin a mulțumi secretariatului uh, și raportorilor din umbră pentru munca asiduă și pentru sprijinul acordat de-a lungul uh, întregii negocieri cu Consiliu. Vorbim de acest dosar de aproape 2 ani Um, într-adevăr, uh, documentul pe care îl avem, uh, conținutul acordului, uh, reflectă negocierile pe care le-am purtat de-a lungul a patru președinții ale Consiliului Uniunii Europene. Ca raportor solicit Comisiei de Transport și vom solicita Parlamentului să adopte acest acord, întrucât el reflectă în totalitate uh, Uh, negocierile pe care le-am avut. În uh, ceea ce privește um, conținutul uh, acordului, nu voi intra în detaliu privind funcționalitățile noi ale noii generații de tahografe digitale. Ele, pe scurt, se referă la comunicarea la distanță și în scopuri de control și la registrarea locației Uh, vreau uh, doar uh, să menționez faptul că Parlamentul a reușit să solicite prin acest regulament și practic să oblige statele membre să își echipeze ofițerii de control cu sisteme de comunicații la distanță, astfel încât nu doar industria de transport să investească în uh, Uh, noua generație de tahografe digitale, dar uh, și ofițerii de control să poată să controleze um, informațiile furnizate de aceste echipamente. Uh, de asemenea, Parlamentul a reușit să îmbunătățească prevederile privind protecția datelor și acest lucru considerăm că este foarte important în ceea ce privește datele de localizare Uh, Parlamentul a solicitat mai multe puncte în afara celor de început și de sfârșit a perioadei zilnice de lucru. Uh, în urma negocierilor s-a obținut ca suplimentar față de aceste două puncte la fiecare trei ore de condus continuu să fie înregistrată uh, locația, deci vom avea noi puncte suplimentare. Utilizarea semnalului de satelit va fi fără taxe în ceea ce privește termenul de introducere a tahografelor digitale uh, într-un interval de 36 de luni uh, de la uh, introducerea, de la adoptarea regulamentului, practic vor fi puse pe piață, dar evident, totuși după adoptarea specificațiilor tehnice. În ceea ce privește utilizarea sistemelor inteligente de transport, uh, textul conține noi uh, prevederi uh, și, practic, este important că s-a reușit introducerea prevederilor privind o interfață standardizată. S-au îmbunătățit prevederile um, privind proprietatea intelectuală și utilizarea dispozitivelor externe. Uh, Parlamentul de asemenea a insistat uh, și am obținut uh, ca toate camioanele, începând cu o anumită dată încolo, să fie dotate cu noua generație de tahografe digitale, practic după 15 ani, din momentul în care noua generație de tahografe digitale va fi disponibilă pe piață, toate vehiculele vor fi echipate de transport internațional vor fi echipate cu un astfel de tahograf. Uh, în ceea ce privește ofițerii de control, uh, am întărit rolul acestora. Uh, comisia va veni cu un um, uh, conținut privind formarea um, ofițerilor de control, ceea ce va include de asemenea și prevederi privind interpretarea comună a legislației sociale. În ceea ce privește cardurile temporare, am uh, întărit controlul șoferilor non-rezidenți uh, prin, uh, prin a le da acestora posibilitatea să utilizeze tahograful digital. În felul acesta vom întări controlul asupra acestor șoferi. Am îmbunătățit prevederile privind responsabilitatea companiilor, prevederile privind fuziunea cardului de conducător auto cu permisul uh, de conducere au fost eliminate întrucât da, s-a considerat că propunerea respectivă de directivă uh, nu este suficient de matură. În ceea ce privește legislația socială, uh, s-a reușit și aici Parlamentul a luptat foarte mult ca legislația se, aplică, se aplice doar profe, șoferilor profesioniști. În felul acesta, regulamentul nu se va aplica uh, Uh, camioanelor care au mai puțin de șapte cinci tone și care transportă materiale echipamente uh, care sunt necesare șoferilor uh, în activitatea lor curentă alta decât cea de conducător auto. În ceea ce privește excepțiile naționale, s-a mărit de la, 10, de la 50 la 100 de kilometri în anumite cazuri limita Uh, eu, um, în concluzie, cred că acordul este unul uh, bun, uh, chiar și pentru colegii din Germania care au încercat creșterea distanței în loc de 100 la 150 sau 200. Vreau să subliniez faptul că avem 100 de kilometri, ceea ce este dublu față de 50 de kilometri cât era anterior și avem acea excepție europeană care se referă la șoferii neprofesioniști Mă opresc aici și susțin colegilor să adopte acordul așa cum a fost el negociat. Mulțumesc. Thank you very much. Can I just remind members that Vă mulțumesc. Le amintesc membrilor că la o asemenea poziție în a doua lectură nu se pot redepune amendamente care au fost respinse în prima lectură. Singurul lucru care se poate face cu amendamentele este să se reinstaureze poziția Parlamentului de la prima lectură. Deci dacă nu v-a plăcut poziția din prima, prima lectură, nu prea mai aveți altă opțiune. Vreau doar să specific acest lucru. Termenul este 28 noiembrie, deci oricine încearcă să introducă amendamente care nu reinstaurează par- poziția Parlamentului din prima lectură, Uh, își va vedea amendamentul respins. Uh, există comentarii sau nu? Dacă nu există comentarii, foarte pe scurt uh, dau cuvântul comisiei. Doamna Meissner. Vă mulțumesc, mulțumesc, am lucrat foarte mult pe tahografele digitale. Nu am obținut tot ce am dorit pe distanță și pentru radare, însă pe toate celelalte teme am obținut ceea ce doream. Mm, bine, foarte bine. Dăm cuvântul comisiei. Mulțumesc. Putem fi conciși. Susțin, susținem, bineînțeles, textul de compromis între Parlament și Consiliul la trialog. Și prima, prima poziție, adoptarea în prima lectură din partea Consiliului. Salutăm decizia Parlamentului care ar facilita, facilita o adoptare rapidă a acestei poziții Vrem să ne asigurăm că pe cât de curând posibil vom avea pe piață o genera- nouă generație de tahografe care vor aduce beneficii importante pentru aplicarea legislației cu privire la timpul de condus. Este important pentru bunăstarea șoferilor și pentru concurența le, co, corectă între întreprinderile de transport. Mulțumesc și eu raportoarei și raportorilor din umbră pentru munca constructivă pe acest dosar. Mulțumesc. Repetăm pentru claritate. Termenul pentru amendamente 28 noiembrie la ora 12. Votul în marțea voturilor 17 decembrie. Mulțumim foarte mult raportoarei. Nu avem diverse, vă reamintesc că următoarea noastră reuniune este în Bruxelles. Începem luni, 16 decembrie, la ora 15 și încheiem marți, 17 decembrie, seara. Mulțumim și o seară plăcută!